Bine. Buongiorno a tutti e a tutte. Possiamo iniziare. <clears throat> Come sapete. Eh, bună dimineața. Haideți să începem reuniunea. Este vorba de o audiere privitoare la formele contemporane de sclavie în țările terțe. E o problemă foarte importantă în practicile și formele contemporane de sclavie sunt persoane vulnerabile din întreaga lume care sunt private de libertate uh, printr-o serie de măsuri uh, care înseamnă, de exemplu, servitute din cauza datoriilor, uh, sclavia minorilor, munca domestică, îmbrăcând forme de sclavie. Sunt uh, practici care fac din uh, ființele umane simple obiecte, fără niciun fel de drept, uh, drept de care ar trebui să beneficieze toate ființele umane, independent de sex, naționalitate, statutul social sau de muncă. Și ca să sensibilizăm uh, omenirea în legătură cu această problemă, sau adoptat o serie de inițiative. Iată, încă din 95, ONU, a, cu grupul său de lucru contra sclaviei, a proclamat 2 decembrie Ziua Internațională de Luptă împotriva Sclaviei în toate formele. Ziua pentru prima oară s-a, mă rog, sărbătorit, ca să spun așa, în 1986 este un eveniment uh, anual, uh, anual organizat de adunarea ONU. În 91 a fost înființat un fond fiduciar al ONU privitor la formele contemporane de sclavie ca chestiunea asta să capete relevanță mondială și ca să ajute victimele. Și în 2007 Consiliul Drepturilor Omului al ONU a creat un mandat al raportorului special al ONU privitor la formele contemporane de, de sclavie, mă scuzați, și cauzele și consecințele acestora. De diverse aspecte. Deci, eliminarea diverselor aspecte ale sclaviei implică necesitatea de a ne ocupa de cauzele structurale, și persistența acestora. De ce e importantă și audirea noastră de azi. Eu acum nu vă mai prezint întreaga listă de invitați, ci voi prezenta unul câte unul și aș începe Doctoresa Silvia Scarpa. Dând cuvântul doamnei doctor Silvia Scarpa, care este profesor asistent adjunct la Universitatea John Cabot din Roma. Va prezenta o notă informativă privitoare la formele contemporane de sclavie în țările terțe și recentele evoluții și acțiuni ale Uniunii Europene. Apoi vom da cuvântul celorlalți invitați ai noștri. Vă rog, doamnă doctor. Honorable Panseri. Uh, Um, I will uh, deliver my... Mulțumesc, uh, domnule Panzeri, și mm, voi face trebuie în engleză, sper să nu fie probleme. The PowerPoint presentation that summarizes. Am pregătit un sumar al uh, chestiunilor de care vreau să ne ocupăm astăzi împreună. Mai întâi de toate vă prezint și structura prezentării mele. Mă scuzați pentru pleonazm. Mai întâi de toate vreau să clarificăm conceptul de forme contemporane de sclavie, iar mai apoi, pe scurt, să discutăm interpretările problematice și limitele sistemului și între diversele definiții juridice. Apoi ar fi interesant să ne concentrăm și asupra obligațiilor existente ale statelor în acest domeniu, sau dacă există aceste obligații în domeniul formelor contemporane de sclavie există obligații pentru practici specifice sau nu. Și apoi vedem ce informații recente uh, și ce evoluții recente în Uniunea Europeană există în acest domeniu. Discutăm și prevalența formelor contemporane de sclavie și dificultatea de a dispune de date clare uh, în legătură cu acest fenomen și voi încheia cu o parte specifică dedicată uh, acțiuni externe a Uniunii Europene în acest domeniu și câteva recomandări. Concerns the first. Uh, în ce privește prima parte a prezentării, deci o clarificare privitoare la acest concept de forme contemporane de sclavie. Problema acestui concept e că încă rămâne nedefinit în dreptul internațional. E vorba de un concept așa umbrelă, larg, sociologic, dar nu este bine definit. E un concept sociologic care totuși este folosit foarte mult de o serie de actori ai guvernanței globale din acest domeniu, dar în mod neclar. Asta e problema, pentru că unii utilizează asta ca un termen unic sub care se adăpostesc toate formele de exploatare, unii utilizează ca sinonim, dar fără a enumera formele de exploatare, cum ar fi trafic de ființe umane, muncă forțată. Deci trebuie să spunem că rămâne neclar care forme de exploatare sunt incluse, nu se știe exact, care forme sunt incluse sub această umbrelă a formelor contemporane de sclavie. Eu cred că utilizarea acestui, aceste expresii care a început cu reetichetarea de către grupul de lucru al ONU, care a zis că este sclavie contemporană, astfel încât a extins obligațiile juridice care uh, nasc din această convenție, plus Convenția Suplimentară asupra Sclaviei, pe când grupul de lucru a vrut să se ocupe de un fenomen care trece dincolo de această definiție juridică, deci a utilizat acest concept sociologic. Și uh, ar putea apărea probleme, nu depinzând de interpretarea termenului, că unele forme poate că nu mai uh, sunt încadrate într-un anumit cadru juridic, de aceea cumva am hotărât să mă concentrez asupra acestor probleme, încercând să înțeleg uh, cum anume acești actori ai guvernanței globale percep problema sclaviei contemporane. Și am văzut că Există o tendință a multor actori din acest, de acest tip ca să vadă regimul uh, respectiv ca fiind doar bazat pe un singur concept global, deci forme contemporane de sclavie și activitățile raportului special ONU privitoare la forme contemporane de sclavie se încadrează în această primă interpretare a expresiei. Mai sunt și altele, măcar încă două concepte generale, forme contemporane de sclavie și încă unul, traficul de ființe umane. Și așa am încercat să examinez și eu în ultima decadă să examinez această problemă. Și apoi mai este o etichetare care utilizează trei concepte de ordin general. Unul, forme contemporane de sclavie, apoi trafic de ființe umane și încă uh, munca forțată. Iar aici după cum am spus, e interesant să vedem și ce se întâmplă în cadrul acestor regimuri juridice. Deci, oricare ar fi eticheta lor, cred că decizia e politică, dar până la urmă ce e important e că orice includem noi în aceste definiții trebuie definit clar. Aș, cred că noi avem o varietate de probleme, de fapt. În primul rând ar fi uh, o problemă care are legătură cu definițiile juridice ale multora din aceste practici uh, și uh, traficul de ființe umane care ar fi incluse în acest regim juridic. Am zis ar fi pentru că depinde de actor, cine le folosește. Se pune accentul pe una din formele de exploatare, alții pun accentul pe altele. Dar prima problemă e că avem practici care sunt definite, cum ar fi conceptul de sclavie, practici similare, servitute, practici care afectează femei și copii, care pot include, am și vorbit cu unii din experți, includ uh, chestiunea uh, căsătorilor forțate de la o vârstă fragedă, deși, spuneam, definițiile nu sunt clare și nu sunt uh, totdeauna folosite uh, în mod unitar la nivel internațional. Apoi, sigur, munca forțată, cele mai rele forme de uh, muncă forțată, vânzările de copii, traficul de ființe umane, sunt, altele sunt lăsate nedefinite, dar problema e interpretarea conceptelor, că unele, sunt, unele definiții și interpretări sunt contestate, sunt discuții în ce privește definiția exploatării, traficul de ființe umane. Uh, muncii forțate și sunt frontiere în aceste, între aceste definiții care nu sunt bine definite și mai sunt și alte forme de sclavie contemporană care rămân nedefinite, deci servitutea, de exemplu, și chestiunea căsătorilor forțate de la vârste fragede, problemă menționată în mod obișnuit, dar nu definită clar totdeauna. Nu se știe clar că sunt obligații juridice ce derivă din, uh, pentru statele care au ratificat o convenție din 56 privitoare la sclavie, sclavia contemporană. Și uh, așadar nu doar că sunt nedefinite aceste practici, ci și sunt, de, sunt interpretate diferit la nivel internațional, ceea ce duce la o discuție în ce privește obligațiile existente ale statelor. Sunt convinsă că deja ați înțeles care sunt elementele problematice, și anume modul în care statele și alți actori pot interpreta definițiile acestor fenomene. Și atunci de la această problemă derivă altă problemă, și anume e vorba de obligațiile juridice cele revin statelor uh, cu privire la practicile din procesul uh, traficului de ființe umane, din, din formele contemporane de sclavie. Deci, acest termen sociologic, după cum spuneam, rămâne nedefinit sclavia contemporană. Nu e niciun tratat care să-l definească. Nu, nu, nu sunt deci nici obligații juridice ale statelor în ce privește formele contemporane de sclavie. Deci conceptul rămâne doar la nivel sociologic, deși este utilizat pe scară largă. Însă sunt multe obligații care uh, Uh, revin statelor față de alte practici. Am uitat să menționez că în ce privește conceptul de forme contemporane de sclavie, ar putea apărea o problemă în ce privește cât de des este utilizat acest concept în drept. Dar mă rog, din informațiile mele și din studiul meu am văzut că deși nu este niciun fel de acord, că e dificil să vedem un nucleu al acestui concept, e dificil să spunem că pentru toate statele la nivel global există obligații specifice față de acest concept, deci nu se poate spune așa, nici, din ce privește, nici în ce privește dreptul comun internațional. Pe de altă parte avem tot felul de obligații juridice care apar în legătură cu alte forme de uh, deci, de exemplu, uh, traficul de ființe umane, muncă forțată și altele. Aici ar trebui să vedem uh, diferitele uh, ramuri ale dreptului internațional, dreptul muncii, dreptul sclaviei. Or whether it is the forced labor Apoi convențiile privitoare la muncă forțată, dreptul umanitar, dreptul penal internațional, etc. Deci dacă ă, consultăm aceste forme de aceste surse de drept, sunt obligații care ă, derivă pentru state, dar sunt ă, fragmentate, deci ar trebui aici să se înțeleagă exact modul în care funcționează în general și global. Dar nu s-au făcut întotdeauna foarte, în mod foarte clar aceste analize. Apoi, în ce privește dreptul comun, sau existența așa, numită, așa, numitul, așa numitelor reguli uh, de tip peremptor la, la, la nivel internațional, e clar că există înțelegerea că trebuie ca, pentru ca să derive obligații dintr-o lege, ea trebuie să fie clar impusă la nivel internațional. Apoi, în ce privește un nou tratat, un studiu afirm că e nevoie de un nou tratat și spun asta din mai multe motive. În primul rând că spuneam că nu există claritate în legătură cu definițiile și în legătură cu frontierele dintre aceste definiții. În al doilea rând, deci cumva este multă marjă de manevră pentru toată lumea, pentru state și nu numai, ca să pună în aplicare uh, normele existente după cum își doresc. O altă problemă ar fi faptul că unele din aceste concepte sunt definite, altele încă nu sunt definite din punct de vedere al dreptului internațional. Apoi, altă problemă uh, e faptul că astăzi avem două cadre care sunt mai mult sau mai puțin dezvoltate. Unul care are legătură cu traficul de ființe umane, protocol de la Palermo și directiva respectivă Uh, Uniunii Europene, Convenția Consiliului Europei, Convenția Asiatică în acest domeniu. Însă, de exemplu, protocolul de la Palermo a fost promovat în cadrul dreptului penal internațional și atunci asta a dus la multe discuții. Victimele care le sunt încălcate drepturile omului sunt specificate doar în trei articole care nu sunt obligatorii, deci multe discuții legătură cu protocolul acesta. Apoi, Organizația Internațională a Muncii a promovat uh, un protocol în ce privește munca forțată, dar și aici cadrul e unul care ține de dreptul muncii. Deci lipsește un cadru global care să includă toate aceste diferite seturi de reguli și obligații care sunt, există, dar uh, sunt, zona este foarte fragmentată, uh, domeniul acesta al dreptului internațional. Apoi, în ce privește uh, ce se întâmplă în ultimul timp în, la nivel internațional și în Europeană în ce privește adoptarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și mai ales punctul numărul 7 care se referă la uh, clavia modernă. 8.7 de fapt. Dar, uh, din nou, dacă privești cadrul, nu sunt bine explicați termenii. Deci, obiectivul de dezvoltare durabilă nu a dispun de un set de definiții al practicilor incluse în cadru. Deci, cumva, și acolo rămân lucrurile nedefinite. Dar e interesant de notat uh, că obiectivul 7 al... Nu, ținta specifică numărul 7 obiectivului 8 spune că trebuie abolită sclavia minor, minorilor înainte de 2025. Apoi sunt estimări eh, pe care le avem la dispoziție, deci se pare că munca copilor, munca minorilor sunt, e un fenomen și încă și mai mare și mai masiv decât alte forme de sclavie, dar nu se știe cum va fi abolit până în 2025 acest fenomen. Deci lipsa de claritate a definițiilor din din păcate, poate vă duce la uh, aplicarea în practică doar parțială a cadrului. Apoi, alta, altă problemă cu aceste obiective de dezvoltare durabilă, sunt alte două care se ocupă cu chestiuni specifice, de exemplu 5.2 și 5.3 vorbesc despre problema căsătorilor forțate și uh, uh, traficul de ființe umane, din punct de vedere al violenței împotriva femeilor, unde Uniunea Europeană a fost foarte activă. Și mai avem încă o a treia dispoziție care se ocupă de violența, exploatarea, traficul de copii. Dar nu se știe cum se vor coordona activitățile statelor în ce privește cu aceste trei obiective de dezvoltare durabilă specifice, care uh, cumva se ocupă cu toate de aceste forme contemporane de sclavie. Dar uh, ne apropiem de 2025-2030 și nu știu dacă vom reuși să eliminăm, de exemplu, munca minorilor. Apoi un acord uh, global în ce privește migrația uh, legală. Aici avem un obiectiv 10 dedicat prevenirii traficului de ființe umane și o primă variantă a acordului se ă, ă, includea o referire la formele contemporane de sclavie, dar apoi ă, varianta actuală nu mai conține această referire. Apoi, în ce privește inspecția muncii, acolo se face referire la sclavie, dar în acest caz se pare că tot așa acțiunile sunt fragmentate și avem doar două cadre globale cel privitor la trafic și cel privitor la muncă forțată. Deci, în ce privește strategia Comisiei Europene, să vedem, e interesant de văzut că deși acest cadru în care poate acționa Uniunea Europeană este limitat, putem vedea că s-a făcut o încercare să se întrerupă lanțul sclaviei, luptându-se și împotriva rețelor criminale. Dar putea fi doar un aspect acesta al fenomenului. Și apoi eh, lanțurile acestea sunt globale și nu putem, eh, bun, putem vedea chestiunea în ce privește corporațiile transnaționale, dar eh, această, acest fenomen apare și în alte cadre, uh, nu, nu neapărat internaționale. Sunt, nu știu, fabrici de cărămizi din India. Acolo poate sunt mii de oameni exploatați în aceste fabrici, dar cărămizile astea nu sunt uh, vândute în străinătate peste hotare, ci doar în India. Și atunci cum rezolvăm această problemă? Bun, putem uh, ataca marile corporații occidentale, dar atunci nu acoperim fenomenul, fenomenele locale. Apoi, se mai concentrează Comisia Europeană și asupra victimelor traficului, ceea ce e bine. Acolo e cadrul global al drepturilor umane care se aplică și apoi e foarte important pentru viitorul apropiat în ce privește coordonarea pentru acțiunea externă a Uniunii Europene. Comisia se concentrează pe o reacție coordonată și consolidată și în interiorul Uniunii și în afară ce privește care forme uh, de sclavie contemporană sunt cele prevalente, cum spuneam, e dificil să uh, vedem cât de întins este acest, acest fenomen. Depinde de mulți factori. Tot așa, important până la urmă e lipsa de claritate a definițiilor. E o problemă care are repercusiuni și asupra uh, uh, înțelegerii uh, prevalenței fenomenelor actuale și atunci Iată că lipsesc datele specifice, estimările și acestea sunt de obicei foarte criticate. Apoi, în ce privește acțiunea externă a Uniunii Europene în domeniul acesta al sclaviei contemporane, că iată, de-aia vorbesc așa de rapid, că nu am mult timp la dispoziție. Încerc să ajung la concluzii. Uniunea Europeană cumva nu are, duce lipsă de un cadru juridic uh, global în acest domeniu și fiecare alege ce vrea din, uh, din norme, depinzând de temei juridic care și el este fragmentat. Însă, ce cred eu că se poate face e să se creeze o un sistem în serviciul de acțiune externă în care o singură persoană să poată să se ocupe de toate practicile actuale care au legătură cu formele contemporane de sclavie, astfel încât Uniunea Europeană, în relațiile sale externe cu alți actori, să acționeze mai coerent. Concluzii și recomandări acum. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie în primul plan al unui proces participativ care să includă și alte state, organizații internaționale, alți actori statali și non-statali forțe de poliție și altele, uh, pentru a înțelege mai bine acest concept de forme contemporane de sclavie, pentru că este foarte uh, des utilizat și, cum spuneam, poate și un tratat, da, un tratat uh, privitor la formele contemporane de sclavie ar trebui să fie, care să includă toate formele astea diferite de exploatare, poate un cadru de ființe umane cu gender mainstreaming, drepturile copiilor, cu măsuri relevante pentru a promova lupta împotriva sclaviei în aceste domenii. În ce privește Uniunea Europeană, cred că pentru a avea o acțiune externă mai coerentă, a trebuit să se utilizeze eticheta asta de trafic de ființe umane. Dar și aici e confuzie, până la urmă, între acțiunea internă și externă. La nivel intern, cadrul, sigur, se bazează pe directiva din 2011 36 și cadrul, sigur, e unul ce ține de traficul de ființe umane. Deci dacă Uniunea Europeană utilizează acest cadru, poate să explice uh, totuși cum anume utilizează și anume, mai ales la nivel extern. Și apoi Uniunea Europeană trebuie să uh, fie un exemplu de acțiune și ca să se realizeze aceste obiective uh, de dezvoltare durabilă, că termenele, ne apropiem de termenele stabilite, dar nu s-au prea făcut multe. Și apoi începește Parlamentul European. Eu cred că ar trebui să adoptați o nouă rezoluție în legătură cu formele contemporane de sclavie prin care să se definească bine problemele, să se interpreteze mai bine problemele din acest domeniu și, bine, Parlamentul European ar putea și să facă recomandări. E una din competențele Parlamentului European în ce privește acțiunea sa pe plan extern. Deci să facă recomandări, să spună că este o interpretare largă acestui concept de trafic de ființe umane. Așa, iar apoi există și posibilitatea de a avea un post, o persoană care să se ocupe în mod specific cu aceste activități din domeniul uh, despre care vorbim. Și apoi să se facă o evaluare uh, frecventă a fenomenelor externe, că și asta este o altă competență a Parlamentului European, să facă evaluări și să solicite și mai multe resurse, pentru că Parlamentul este o autoritate bugetară, deci să Uh, se aloce mai multe resurse economice luptei împotriva uh, sclaviei contemporane. Vă mulțumesc uh, pentru atenție și să mă scuzați, vă rog, că v-am răpit poate prea mult din timp. Grație. Mulțumim, stimate doctor Carpa, pentru contribuția dumneavoastră, pentru intervenția dumneavoastră. Să spunem. Traficul de imigranti venduti come schiavi. Cum Vom vedea un documentar în legătură cu sclavii uh, vânduți în uh, Libia, uh, documentar realizat de o jurnalistă. Jurnalist.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 I return to the past. نعمل باغر سي ان ليبيا Possiamo accendere le luci, sì. Bene, allora iniziamo adesso după vizionarea acestei um, înregistrări, ne vom continua lucrările. Îi dăm cuvântul domnului Ahmed Hamdi, care este consultant în uh, inițiative pentru renașterea mișcării aboliționiste. Dumnealui ne va vorbi despre sclavia din Mauritania. Adevărul uh, de nespus. Dumnealui locuiește pe președintele Ira, care mm, a fost candidat la legile legislative care au avut loc în 1 septembrie 2018. Pe 7 august 2018 dumnealui a fost arestat, însă deși era arestat, a fost ales în adunarea națională. Deja am mai vorbit eh, cu ambasada Mauritaniei, i-am transmis protestele noastre în legătură cu ce s-a întâmplat. Domnule Hamdi, aveți cuvântul. communication du représentant de Eu voi face această comuni- comunicare în numele Inițiativei pentru Renașterea Mișcării Aboliționiste. Domnule Panțeri, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați uh, invitat la această reuniune și pentru că îmi permiteți să mă exprim în legătură cu un subiect uh, foarte de actualitate în Republica mea, Republica Islamică a Mauritanii. Țara mea, doamnelor și domnilor, să vorbești despre sclavie e practic o erezie, ca și cum ai vorbi împotriva statului și a islamului sunt codificate astfel de practici și uneori sunt considerate chiar un drept sacru. Să denunți sclavia în țara mea de origine e ca și cum ai comite un delict, o crimă de rasism sau de incitare la ură rasială împotriva unei părți a populației. Grupurile dominante care mențin în continuare acest fel de viață sclavagist, un cod de onoare bazat pe sclavie, aceste grupuri nu acceptă să fie denunțată sclavia. Ei nici măcar nu ezită să declare evrei ca inamici ai uh, lui Allah, cruciați și a, uh, dușmani. Deci nu există posibilitatea să te asociezi într-un ONG sau într-un partid uh, politic și cei care îndrăznesc să ridice în discuție problema sclaviei, să sprijine victimele manifestând sau plângându-se la poliție sau în fața tribunalelor, toți aceștia sunt oprimați, torturați, judecați și condemnați la pedepse grele cu închisoarea. Unul, de ce se întâmplă ce se întâmplă în țara mea? Ei bine, pentru că în țara mea cam 20% din populație e formată din sclavi. Acești sclavi provin din grupul etnic Hratin, care e majoritan autohton și practic e marginalizat în întregime. Un grup etnic pauperizat, discriminat și exclus. Etnia Hratin, cei din etnia Hratin sunt deținuți ca sclavi. Sunt parcă niște bunuri uh, supuse proprietății private. Deci sunt posesia suzeranilor lor arabi berberi care sunt moștenitorii statului colonizatorului francez. Și deși aceștia sunt minoritari, ei dețin toate pârghiile de control politice, economice și culturale și chiar uh, ceea ce este justiția, ei controlează totul puterea acestor grupuri sclavagiste în Mauritania instrumentalizează religia și fanatismul jihadist pentru a le pune un căluș și pentru a-i teroriza pe cei care se opun sclaviei. Puterea Mauritania instrumentalizează astfel și diplomația sa pentru a ascunde acest fenomen al sclaviei în fața comunității internaționale. Mauritania a ratificat, bineînțeles, convențiile împotriva sclaviei, există legi care interzic sclavia, însă legile acestea sunt încălcate în mod sistematic. Mauritania refuză să aplice legile uh, împotriva sclaviei celor care contravin acestor legi, însă îi reprimă în continuare cu duritate pe uh, activiști, pe oamenii politici și pe cei care sunt um, împotriva sclaviei. ONG-ul nostru, Inițiativă pentru Renașterea Mișcării Aboliționiste, creată în 2008, a fost uh, interzis. Am, zeci de, am avut zeci de arestări, cazuri de tortură, masă, precum și 17 procese. Și de fiecare dată la aceste procese, motivul a fost angajamentul nostru fără niciun fel de complezență împotriva sclaviei. Marea majoritate dintre noi propunem din populația servilă, suntem descendenți ai sclavilor și unii dintre membrii noștri au fost sclavi. Eu însumi am fost de două ori arestat, închis în închisoare, torturat, judecat și condamnat din cauza militantismului meu împotriva sclaviei. Și acum președintele nostru Biram Dah Akbeit e din nou în închisoare pentru a patra oară, din cauza angajamentului său împotriva sclaviei și din cauza faptului că a încercat să uh, se prezinte la alegerile în Parlamentul Mauritaniei și pentru că a dus la alegerea unei femei liberate din sclavie ca deputată. A fost arestat după ce a fost validată candidatura sa pentru campania din alegeri legislative din septembrie 2018. Și de asemenea a fost arestat pentru ca dumnealui să nu își poată pune, depune candidatura declarată pentru alegerile prezidențiale din 2019. A fost ales deputat în închisoare. Biram Dahabeid a fost privat arbitrar de dreptul său la imunitate parlamentară și a fost menținut în închisoare din cauza pozițiilor sale împotriva sclaviei. Cei care sunt protejați de puterea mauritaniană sunt, bineînțeles, grupurile dominante sclavagiste activiștii împotriva sclaviei sunt persecutați, iar sclavii nu... Iar sclavii, practic, sunt transmiși ca proprietate de la naștere, deci pe linie maternă. Și în codurile de sclavie din Mauritania, care e în vigoare și în continuare predată în scoli, sclavul, fiind proprietatea stăpânului său, acesta din urmă poate să-l vândă, să-l închirieze sau să-l ceteze. Femeile, fetițele, fetele sclave sunt folosite, bineînțeles, în scopuri sexuale de așa cum vor stăpânilor. În Mauritania, peste 90% din populațiile în sclavie sunt femei și copii. Primele, bineînțeles, că sunt violate din frage de pruncie. Copiii sunt obligați la munci dure, forțate, de la 4-5 ani. Și bineînțeles că acești copii sunt privați de învățământ sau nici măcar nu au acte de identitate. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumim da. pentru intervenția dumneavoastră. Acum îi voi da cuvântul domnului Ramesh Nathan, secretar general al uh, Mișcării Naționale Dalit pentru Dreptate în India care va interveni în legătură cu produsele de consum libere de sclavie. Deci dumnealui se va concentra pe situația castelor, pe figura sclavului contemporan în uh, lanțul produselor textile. Vă rog, domnule Nathan, aveți cuvântul. L-am citit, iar să deschid. Stimate domnule președinte, stimați delegați, oaspeți, Vă transmit uh, salutări din partea organizației Dalit pentru Justiție. E un adevărat privilegiu și onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a dialoga cu dumneavoastră și sunt recunoscător Parlamentul European, sub Comisie pentru Drepturile Omului și uh, rețele internaționale de solidaritate Dalit pentru ocazia de a vă vorbi în numele organizației uh, Dalit pentru Justiție și numele celor care se confruntă cu forme contemporane de sclavie. Mișcarea pentru dreptate Dalit lucrează în cadrul mai general al drepturilor omului. Suntem prezenți în 22 de state din India pentru a elimina discriminarea pe bază de castă, violența, pentru a promova drepturile omului comunității Dalit din India. De asemenea, Colaborăm cu comisii, cu guvernul, cu organe parlamentare, judiciare și, de asemenea, cu organizații internaționale, cu ONU, pentru a promova drepturile omului în cadrul mecanismelor și instrumentelor ONU. Haideți să vă prezint puțin contextul acestor forme contemporare de sclavie care există în India care se bazează pe castă și discriminarea castelor. În India există 60 de milioane de persoane dalit care sunt supuse la violențe și discriminări și 200 de milioane, practic, există, trăiesc în lume. Și sunt supuși la sclavie din cauza castei lor. Dacă e să ne uităm la statisticile, anul trecut, 45.000 de infracțiuni au fost comise uh, împotriva celor din casta Dalit. Omucideri, violuri, trafic, răpiri, prostituție forțată, uh, implicarea în sistemul Davedase și aceste violen- lista violențelor poate continua. Cam șase femei Dalit sunt violate zilnic, conform acestor date statistice. De asemenea, trebuie de asemenea să vedem care e frontiera între munca forțată, sclavie, uh, femeile folosite sau oamenii folosiți ca sclavi uh, pentru datorie la cuptoarele de cărămidă, de pildă, sau cum ar fi curățarea manuală a excrementelor din latrinele uscate. Uh, e practic, sau din canalizare de pe șinele de tren. E o ocupație bazată pe castă ereditară și impus acestor oameni și e ceva exclusiv pentru cei din casta Dalit. Discriminarea pe bază de castă intră, practic, afectează fiecare aspect al societății, iar companiile care operează în aceste țări afectate trebuie să țină cont de acest lucru pentru a nu fi complice la această discriminare și încălcarea drepturilor omului. Din cauza naturii sistemice acestei discriminări, E clar că la locul de muncă se întâmplă așa ceva, dacă nu se iau măsuri speciale pentru a asigura calitatea. De aceea, companiile sunt obligate să împiedice discriminarea atunci când uh, au uh, operațiuni în țările afectate de discriminarea pe bază de castă. Deci trebuie văzut de asemenea ce se întâmplă cu furnizorii și cu tot lanțul de furnizare. Această discriminare e strâns legată de produse exportate în alte țări, inclusiv în Uniunea Europeană. Și asta se face mai ales prin intermediul partenerilor de afaceri, furnizori pentru companiile occidentale. Însă, asta funcționează de asemenea și prin investițiile directe în țările afectate. Non-discriminarea uh, și drepturile muncii ar trebui să fie Uh, respectate uh, peste tot și trebuie ca toate aceste companii să poată fi trase la răspundere. Vă voi prezenta un, caz, un studiu de caz, sistemul Sumangali în industria textilă. Termenul Sumangali e un termen cu conotații sentimentale, simbolice, înseamnă o femeie măritată bine. În industria textilă, după cum știți, această industrie textilă are un rol important, reprezintă 5% din PIB și 11% din exporturile totale ale Indiei. Statul Tamil Nadu e esențial, e cel mai mare producător de fire de uh, bumbac în India și e practic un hub pentru uh, producția internațională de textile. Acolo sunt foarte multe filaturi. India e cel mai mare producător după China, care produce peste o cincime din producția de fire de bumbac. 35 și 40% din acest bumbac e produs în Tamil Nadu, unde există aproximativ 1600 de filaturi care angajează între 200 și 400 de mii de lucrători. Cam 30% din acest bumbac e folosit în fabricile de export din Tamil Nadu, care produc pentru CNA, H&M, Marks Spencer, Primark, Walmart, Zara și multe alte mărci cunoscute. De la filaturi până la hainele finite, Tamil Nadu exportă peste tot în lume pentru multe mărci și are foarte mulți clienți. Tamil Nadu contribuie practic în proporție de 20% la exporturile totale de textile indiene. 58% din uh, filaturile textile din India, din Tamil Nadu, uh, uh, angajează 1,02 milioane de lucrători. Coimbatore, din Gigule, Rode, Tiripur, Teni, acestea sunt regiunile din Tamil Nadu unde sunt astfel de filaduri. Însă există o exploatare severă a lucrătorilor din cauza modului în care se face producția. Spuneam că filaturile sunt uh, folosesc acest sistem sumangali pentru angajatele femei. O fac pentru a asigura o sursă de muncă stabilă. Deci sunt folosite mai mult adolescente. Majoritatea sunt femei, copii și cam 60% din lucrătoarele sumangale aparțin castei Dalit majoritatea aparțin de asemenea comunității Aruntaiar, o subcastă din Dalit. Acum, munca copiilor. Există estimări care arată că în jur de 10-20% din lucrătoarele sumangali sunt copii, care au între 11 și 14 ani. Există de asemenea fe, fete de 13 ani care au fost practic descoperite lucrând în industria textilă. E interzisă, bineînțeles, această practică. Există o lege din 1986 pentru a reglementa munca în rândul copiilor. În 2016 s-a modificat această lege. S-au făcut amendamente. Un adolescent e definit ca o persoană care are între 14 și 18 ani. Amendamentul permite angajarea de adolescenți în uh, ocupații periculoase și numărul de ocupații periculoase și procese ocupația a fost redus de la 83 la doar 3. Ținând cont că majoritatea acestor activități care implică copii au loc în uh, secțiunea mai slabă a societății din punct de vedere economic și ținând cont de faptul că nu există posibilitatea de a monitoriza munca copiilor, fenomenul este extins. Mai mult, lista de industrii periculoase a fost scăzută. Astfel, poți angaja copii în industria chimică, în fermele de bumbac, și conform Convenției OIM, în ceea ce privește cele mai rele forme de muncă a copiilor sub 18 ani, se spune că aceste mm, practici practic sunt dăunătoare pentru sănătatea și siguranța acestor copii. Uh, ONU definește copiii ca fiind orice ființă care are sub 18 ani și India a ratificat această convenție în 1992. Și există legi care nu respectă standardele internaționale. Acum, cum sunt cazate aceste persoane? Aceste fete care au venit din diferitelor state sunt cazate în cămine cu dormitoare comune care sunt gestionate de fabrici. Cam 12-15 fete trebuie să doarmă în aceeași cameră cu condiții proaste de igienă, camere neventilate. Să nu uităm de asemenea că trebuie să doarmă în aceleași dormitoare diferitele de schimburi de fete care lucrează în fabrică. Acum, plata. Plata, bineînțeles că e inadecvată. 60 de rupii pe zi e plata pe zi. Nici măcar un euro. Și de asemenea se fac promisiuni că, că după 3 ani de contract vor primi o sumă mai mare practic, fetele nu sunt plătite atâta timp cât lucrează, acești bani sunt puși deoparte ca bani pentru zestrea lor ulterior, la, când se vor mărita. Alte probleme. Sunt forțate să lucreze foarte mult, peste 12 ore pe zi, uneori chiar 72 de ore săptămânal. Și asta, bineînțeles, că duce la multe probleme de sănătate acestor fete din fabrici. De asemenea, sunt supuse la abuzuri uh, violente, uh, verbale, sunt uh, forțate să lucreze foarte mult. Dacă refuză de multe ori, li se spune că nu vor mai putea lucra. De asemenea, de multe ori nu sunt pregătite pentru munca suplimentară pe care o fac în aceste fabrici. Nu primesc beneficii sociale, deci nu au asigurări, de stat, nu contribuie la fondul de providență și de asemenea, deci nu le este garantat nimic. Unele companii uh, nici măcar nu semnează un contract cu ele, doar o scrisoare de numire în post. Și e foarte greu să le verifici, practic, aceste contracte. Uh, din punct de vedere, aceste uh, fete sunt obligate să lucreze, multe dintre ele sunt dezamăgite uh, din cauza condițiilor îngrozitoare de angajare. Parlamentul European a fost întotdeauna printre cei care au uh, combătut această discriminare prin mai multe rapoarte și rezoluții. Organizația mea apreciază într-adevăr eforturile membrilor Parlamentului European și vă încurajăm astăzi să luați și mai multe măsuri pentru a acorda prioritate acestei probleme a discriminării pe bază de, de castă în aceste lanțuri de furnizare uh, mondiale vă rugăm să vă folosiți de fiecare ocazie pe care aveți pentru a transmite aceste recomandări autorităților indiene, Comisiei Europene și statelor membre une și, bineînțeles, mărcilor și marilor companii internaționale. Recomandările pentru guvernul indian ar fi următoarele să ratifice toate convențiile OIM relevante, mai ales cea cu privire la libertatea de asociere de negociere colectivă, și cea cu privire la munca copiilor, precum și protocolul uh, legat de munca forțată. Să declare de asemenea că sub 18 ani copiii trebuie să fie considerați copii, conform uh, rezoluției uh, ONU din 1989. Să includă principiile orientative ONU în ceea ce privește drepturile omului și companiile în fabricile și filaturile sale. Aceste orientări sunt importante pentru state și companii pentru a preîntâmpina, soluționa abuzurile care au loc. De asemenea, avem uh, recomandări pentru oficiul ONU, pentru înaltul comisar pentru drepturile omului. Există niște principii orientate pentru eliminarea discriminării la locul de muncă. A fost înaintată această, acest document de raportorul special numit. E vorba de un document care ar trebui adoptat pentru a elimina toate formele de discriminare care se bazează pe descendență, pe casă. Avem recomandări pentru Comisia Europeană și guvernele din țările UE importatoare. Atât guvernele din Germania și Olanda au venit cu inițiative inovatoare, prin care guvernele, companiile și societatea civilă cooperează pentru a soluționa aceste încălcări ale drepturilor omului în industria textilă. Parteneriatul pentru textile durabile și Convenția privire la haine și textile durabile. Ambele inițiative uh, au ca scop să reducă încălcările în filaturile din sudul Indiei. Aceste inițiative ar trebui implementate acum. Și să nu uităm că cel mai important e ca măsurile să ajungă la muncitori de asemenea, trebuie să colaboreze cu uh, organizațiile locale implicate. De asemenea, statele UE și Comisia ar trebui să acorde prioritate muncii forțate uh, din industria textilă atunci când uh, discută cu omologii indieni. Statele UE ar trebui să sprijine inițiative credibile în statele indiene și să um, sprijine inițiative care să îmbunătățească monitorizarea și implementarea dreptului muncii. Comisia ar trebui să dea curs recomandărilor Parlamentului European de a introduce o legislație obligatorie care să uh, ducă la uh, rapoarte de due diligence obligatorii în ceea ce privește drepturile omului. Acum, marilor companii care cumpără din India, să cartografieze exact uh, lanțul de furnizare, să vadă exact la fiecare verigă ce se întâmplă, de la producția, din filaturi până la capătul procesului. Să se facă aceste verificări de due diligence în ceea ce vrește drepturile omului și să facă rapoarte publice în legătură cu asta să coopereze cu alți cumpărători, uh, cu hotelurile, hostelurile, de exemplu, în programe de monitorizare. De multe ori când uh, o fabrică are și un cămin de cazare, ăsta e un semn de întrebare care poate arăta că există abuzuri. De asemenea, trebuie verificat administrația să se vadă dacă persoanele respective au un fond de asigurări sau nu, să se verifice de asemenea dacă Există un comitet de plângeri interne activ în fabrica respectivă. De asemenea, trebuie stimulate ONG-urile, care sunt un actor uh, esențial în ceea ce privește dreptul muncii. Filaturile trebuie sprijinite să-și îmbunătățească condițiile și trebuie recompensate acele filaturi care chiar fac ceva pentru a îmbunătăți situația să crească prețurile de asemenea de achiziție pentru a garanta un uh, volum minim de comenzi. Să sprijine de asemenea crearea unui mecanism de plângeri local și credibil. Puținele intervenții de succes la locul de muncă um, implică și societatea civilă, însă ar trebui implicate mult mai mult uh, organizațiile de societatea civilă, precum și sindicatele, pe în orice inițiativă pentru a combate aceste încălcări ale drepturilor omului din filaturile indiene. Vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul astăzi aici. Da, mulțumim. Mulțumim, uh, domnule Nathan. Iar acum avem un mesaj video. E vorba de domnul David Segal, care este uh, consultant politic de la Centrul pentru Business și Drepturile Omului din Statele Unite. E vorba de angajarea migranților în industria construcțiilor din uh, statele Golfului Persic. Uh, domnul David Segal, uh, cum spuneam, este, este din partea, va vorbi reprezentant al New York University și ne va vorbi despre deci, răspunsul sectorului de afaceri la cerințele legate de drepturile omului. Vă rog. Honorable members of Parliament and gathered civil society. Stimați membri organizațiilor societății civile, mulțumim pentru această ocazie de a vorbi la această audiere atât de importantă. Precem Uh, importanța acestui element și ne bucurăm că discutați astfel de subiecte precum formele moderne de sclavie. Centrul nostru a fost cofinanțat în 2013 Michael Posner și um, este primul centru bazat la o școală de afaceri din uh, economie din Statele Unite uh, Centrul nostru face cercetări pe elemente importante în diferite industrii. În 2013, după prăbușirea complexului Rana Plaza din Bangladesh, am început investigații în uh, sectorul textil din uh, Bangladesh și ne-am concentrat în special pe elemente de siguranță. Peste 60% din textilele produse în Bangladesh uh, sunt pentru export și ajung în Uniunea Europeană. Acum ne concentrăm și pe alte elemente. Ne uităm la dezinformarea politică care are loc online și la alte domenii, riscuri și decizii care se iau în uh, acest sens. În 2015 am început să ne confruntăm cu problemele cu care se confruntă muncitorii din Asia care au fost puși să plătească taxe pentru a putea lucra în Arabia Saudită. Analizăm și situația celor care ajung în UE pentru a munci aici. Aceste taxe scumpe înseamnă că e muncă forțată până la urmă cu alte cuvinte. Cerem autorităților să ia măsurile care se cuvin. Există aproximativ 25 de milioane de muncitori străini în zona Golfului, inclusiv 10 milioane în sectorul construcțiilor. Aceștia se confruntă cu provocări majore și câteodată abuz când ajung în regiune. Aceste practici abuzive și condițiile de lucru au fost documentate și de alții, dar chiar înainte să plece din țările de baștină, mulți trebuie să plătească taxe unei serii de agenți din țările lor de origine Uh, uh, primind la schimb dreptul de a munci în aceste țări. De exemplu, cine pleacă din India spre Golf are de plătit între 1000 și 3000 de dolari americani, pe când din Bangladesh mulți plătesc mai mult de 6000 de dolari pentru acest drept de a vorbi într-o de a lucra într-o regiune precum Golfului. Mulți uh, dintre migranți trebuie să ia împrumuturi sau să vândă din bunurile familiei și apoi uh, petrec mulți ani uh, plătind aceste datorii și nu pot să uh, pune bani deoparte sau trimite bani familiilor. Deci se îndatorează și nu își pot permite așadar să se îmbolnăvească sau lucrurile să nu funcționeze. UE, SUA și alte organizații internaționale stabilesc că aceste lucruri sunt ilegale. Există dispoziții similare și în alte țări și în uh, subiectul este relevant pentru UE, în primul rând, pentru că mul- și mulți din muncitorii din UE au avut de plătit astfel de taxe, dar companiile europene, atât cele din UE cât și cele din Golful Arab sau Asia de Sud-Est, au o responsabilitate directă pentru a preveni astfel de fapte. Când vorbim despre astfel de taxe de angajare, se arată că în țările care trimit migranți din Asia de Sud-Est există o corupție la nivel înalt. E vorba de mai multe niveluri de agenți de recrutare și subagenți în țările de origine care practică astfel de practici. Sunt îngrijorări grave, însă noi credem că companii internaționale, precum companii europene de construcție, care eh, externalizează această angajare a unor muncitori străini, au mijloacele necesare pentru a combate aceste practici. Din păcate însă, multe din aceste companii folosesc aceste practici și le fac deci inevitabile. Angajarea de muncitori migranți în uh, zona Golfului e un serviciu cerut de aceste companii. Dacă aceste companii din zona Golfului doresc să aducă muncitori din alte regiuni, Trebuie să creeze un sistem care să oblige pe beneficiari să plătească pentru costul recrutării, pentru că recrutarea e un cost al afacerii și trebuie tratat ca atare taxă pentru servicii. De asemenea, dacă aduce astfel de muncitori, trebuie să plătească pentru uh, cazare, pentru interviuri, pentru testare, pentru transport și așa mai departe, ca și pentru orice alte servicii. Dar modelul de afaceri din golf și alte domenii este că nici companiile, nici clienții nu plătesc pentru angajare, ceea ce e greșit și trebuie să se schimbe. Pentru că exploatează muncitori vulnerabili care sunt disperați să ajungă în străinătate și să asigure familiilor lor o viață mai bună și de aceea sunt gata să plătească aceste costuri tocmai pentru a primi un loc de muncă. Problema însă a celor care plătesc nu este limitată doar la Asia de Sud și Golf. De multe ori se întâmplă tocmai în UE, unde astfel de taxe sunt interzise prin lege. O altă obligație pentru guvernele UE este să trateze această situație pentru companiile cu sediu în Europa care au operațiuni extinse în zona Golfului. În aceste operațiuni, companiile uh, au de multe ori companii tip joint venture cu companii locale pentru a putea uh, participa la licitații pentru proiecte mari. Din cercetările noastre în 2017, noi construcții din golf, companiile sau parteneri joint venture din, din Regatul Unit au câștigat mai multe contracte decât alte, alte contracte, cu excepția Emiratelor Arabe Unite. Au câștigat mai multe contracte companii din UK, din Regatul Unit, decât din companii din Qatar, Bahrain, Oman și Kuwait combinat. Apoi, companii din Italia au câștigat contracte în valoare de peste 5 miliarde de dolari doar pentru 2017. Companii din țările de jos au câștigat peste 4 miliarde, iar companii din Spania, Franța, Grecia și Belgia fiecare a câștigat mai multe uh, proiecte și sunt toate active în zonă. De multe ori, acești contractori nu analizează cum trebuie aceste uh, costuri, tocmai pentru că se așteaptă să nu aibă aceste costuri, pentru că dacă ar include și aceste costuri, ar fi considerați mai puțin competitiv de către client. Și atunci când angajează uh, forță de muncă, fie nu plătesc acești, uh, aceste companii de recrutare pentru acest serviciu, sau externalizează și problema este dată mai departe. Iar rezultatul pentru muncitor este inevitabil. În loc ca cei de sus să plătească în jos și fiecare din cei care muncesc să primească o parte, se plătește de jos în sus. Angajații sau viitorii angajați plătesc pentru a fi angajați. Asta se întâmplă pentru că există un dezechilibru între cerere și ofertă. Se pare că oferta este uh, nelimitată, iar cererea mare, dar totuși limitată în aceste țări. Toți actorii implicați în acest lanț înțeleg situația și știu că dacă nu plătesc ei uh, prețul acesta, taxa respectivă vor fi alții care vor plăti. Migrația are potențialul de a oferi milioanelor de oameni oarecare mobilitate și ocazia de a lucra, dar pentru milioane de muncitori, migrația a îmbunătățit viața. Guverne din Asia de Sud, din uh, Golf și în Europa, cu toții beneficiază de aceste fluxuri de migranți, așa cum fac și companiile din aceste regiuni. De aceea dorim ca sectorul de construcții din Golf să fie unul de succes și să prospere, astfel încât toată lumea să poată profita. Dar migrația trebuie să aibă loc conform principiilor și legislației europene, iar companiile să nu mai profită de acest dezechilibru. În sectorul construcțiilor, mai multe companii și în special companii europene au luat măsuri pentru a reduce aceste taxe, dar marea majoritate încă nu a introdus aceste bune practici. Care ar fi aceste bune practici așadar și ce propunem noi? Cerem ca Parlamentul European să inițieze o legislație care să ceară companiilor din uh, Uniunea Europeană dovada că au plătit uh, firme de recrutare în țările din, uh, din unde, de unde recrutează muncitori. Pentru că de multe ori companiile europene subcontractează aceste activități. În astfel de cazuri, compania europeană ar trebui să poată dovedi că a plătit acel subcontractor pentru ca el să angajeze muncitori și că aceștia la rândul lor și-au plătit angajații. Această regulă trebuie să se aplice de sus în jos. Autoritatea Europeană pentru uh, supravegherea piețelor, pe lângă autorități naționale de monitorizare, ar trebui încurajate să aplice această regulă și să existe pedepse semnificative în caz de nerespectare. Și atunci regula ar uh, cere tuturor companiilor, începând cu contractorul major și cu toți subcontractorii, să includă și aceste costuri în uh, participarea lor la licitații. Și da, este un cost potențial asociat acestei reguli, dar asta pe termen scurt. Pe termen lung, lucrurile se vor schimba pe piață și atunci clienții vor uh, plăti pentru acest cost, așa cum plătesc pentru toate celelalte costuri ale proiectului lor. Dar pentru că piața este structurată astfel, contractorii vor trebui să absorbă unele din aceste costuri pe termen scurt. Însă noi nu credem că costurile sunt prea mari pentru a-i uh, elimina de pe piață sau pentru a face proiectul neprofitabil. Mai mult decât atât, dacă execută proiecte în UE sau chiar și în Golf, deja sunt obligați legal să se asigure că nu sunt plătite taxe de angajare de către muncitori. Deci fie că au inclus deja sau nu uh, acest element de preț în dosarul lor, sunt obligați de lege să se asigure că această taxă e acoperită de ei sau acest cost. Bine, chiar dacă contractorii și clienții plătesc pentru angajare, agenții din aceste state pot în continuare cere bani angajaților, dar cercetarea noastră arată că ar scădea semnificativ această frecvență și nu s-ar întâmpla atât de des. Iar corupția în Asia de Sud e un domeniu separat, grav, dar nu poate fi tratat până când companiile care angajează acești clienți nu își rezolvă problemele proprii. Și încă un lucru pe care am dorit să-l aducem în atenția Comisiei dumneavoastră. În noiembrie, Organizația Mondială a Muncii va încerca să definească oficial aceste taxe de angajare. Conform celor spuse de noi aici, eh, rugăm Organizația Mondială a Muncii să includă și costurile asociate cu astfel de taxe de servicii de către angajatori. Sigur că firmele de recrutare au dreptul la o taxă corespunzătoare pentru acest serviciu și companiile nu pot cere uh, să aducă muncitori din zone rurale needucate, zone neconectate, fără a avea ajutorul acestor agenți. Deci sunt costuri legitime. Mulțumim încă o dată pentru că ne-ați invitat aici, v-am prezentat ideile noastre și pentru că tratați în permanență acest subiect al slavii în zilele, în zilele noastre. Vă stăm în continuare la dispoziție și suntem gata să vă ajutăm. Bine, ringrațiamo Bine, mulțumim pentru această contribuție la dezbaterea noastră. Iar acum are cuvântul doamna Rani Hong, fondatoarea Fundației Troni, organizație non-profit care combate traficul de ființe umane și sclaviei. Doamna a fost uh, chiar dânsa vândută pe piața sclavilor din India și ne va povesti po- uh, povestea sa și lupta împotriva sclaviei și ce trebuie făcut pentru ca statele să fie mai responsabile și uh, companiile la fel să respecte drepturile omului. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Bună dimineața și ce bine că am putut să ascultăm atâția experți și am văzut și uh, acest film uh, și am văzut că putem într-adevăr schimba lucrurile în lume și apreciem foarte mult. E o onoare să știu că sunt uh, oameni care sunt implicați activ în această problemă. Noi venim din diferite uh, culturi ale lumii, diferite experiențe și am ajuns cu toții aici în această sală astăzi cu un scop uh, și anume de a ă, ne reuni, a ne aminti de cei 40 de milioane de ă, copii care sunt, sunt sclavi în întreaga lume, dar să, îi, ă, să ne și bucurăm pentru cei care s-au eliberat din sclavie, așa cum am făcut și eu mulți ani de zile și astăzi. Vreau să-mi sărbătorez libertatea Eh, dar vreau să-mi eh, utilizez cuvântul ca să vorbesc și pentru cei care nu sunt aici, copii, bărbați, femei care au fost eh, vânduți ca obiecte. Și devenind din ce în ce mai conștient de această problemă, dar trebuie să ne referim la poveștile supraviețuitorilor. Eu sunt o persoană care provine dintr-o familie care m-a vândut, în fine, a fost vândută la vârsta de șapte ani. E vorba de o sclavie modernă, trafic de ființe umane și vieți umane. Cei care m-au luat în captivitate au folosit intimidarea și forța să mă controleze și uh, la vârsta de 8 ani aproape, am, aproape că uh, eram uh, pe patul de moarte, după bătăi, înfometări, torturi, ca să mi plec voința proprietarului meu, stăpânului meu, însă sigur că condițiile mele fizice și sufletești erau groaznice. Și atunci nu mai colaboram cu traficanții și atunci dacă ei mă vedeau ca pe o marfă, nu mă mai vroiau și pur și simplu s-au descotorosit de mine, pentru că nu, mai, nu le mai eram folositoare. M-au uh, dat la adopție internațională din Canada, din Canada, Statele Unite, unde locuiesc la ora actuală și uh, mama mea adoptivă din statul Washington uh, a crezut că sunt orfană, că așa intră copiii sclavi în sistem. Am fost vândută ca orfană, în fine. Și mama mea adoptivă a crezut că uh, Ă, toate bune și frumoase. Nu știa exact ă, care era situația mea și a fost foarte șocată, a fost foarte nepregătită să audă ce a auzit, pentru că eu când am sosit acolo eram foarte bolnavă, eram afectată, am fusesem ținută într-o cușcă, ă, sigur, împotriva dorinței mele și am rămas cumva infirmă, mai ales, iată, la o vârstă atât de fragedă să pățesc așa ceva și uh, mai târziu, când eram în liceu, m-am întâlnit cu cel care a devenit soțul meu și el îl cheamă Trong și el este o victimă a traficului de uh, ființe umane, că a fost recrutat în armată, minor fiind în Vietnam și apoi a fost salvat uh, de guvernul indonezian și cu uh, susținerea soțului meu am găsit puterea de a mă confrunta cu trecutul meu. M-am dus înapoi în India în 1999. Știam că provin din India, dar cam tot, asta e tot ceea ce vreau să-mi amintesc. Încă, însă Uh, printr-o împrejurare incredibilă, am reușit să uh, îmi găsesc uh, mama naturală, mi-am redescoperit trecutul și am, de, am devenit o avocată pentru uh, uh, mișcarea antisclavagism, voce a celor care nu pot uh, să se facă auziți și de aceea sunt astăzi aici să vă spun povestea mea că mai sunt milioane de oameni la fel ca mine, ca fetița care am fost eu, dar care în zilele noastre sunt în sclavie, vocile nu le sunt auzite, nu se știe despre ei. Sunt victime cum sunt uh, fetițe, femei tinere care trăiesc în zona rurală din Asia de Sud, uh, care sunt în sclavagism, dar nu sunt văzute de lumea întreagă și suferința lor e una ascunsă, în umbră. Deci astăzi vorbesc în numele celor fără voce. Și prin experiența mea am învățat că, din păcate, lumea este un loc destul de oribil, uh, dar supraviețuitorii, am învățat și că supraviețuitorii au puterea de a aduce schimbarea prin uh, alegerile pe care uh, le fac și prin, ceea ce nu, prin hotărârile pe care le luăm putem schimba lucrurile. Și după ce vocile victimelor sunt auzite, când supraviețuitorii devin vizibili, atunci se, întâmplă, se pot întâmpla lucruri uimitoare, pentru că încep uh, uh, iată, să se transforme problemele geopolitice și politice în probleme umane. Uh, pentru că uh, eu am o familie, sunt, o, sunt mamă, am și eu copii și aș face tot ce pot ca să nu cumva să ajungem într-o situație în care să se repete povestea mea care s-a întâmplat uh, acum câteva zeci de ani și am trecut prin lucruri groaznice. Uh, Uh, și a fost o situație practic din Evul Mediu, nu din lumea treia. Eu am fost, uh, am avut noroc să supraviețuiesc, dar eu, eu reprezint o minoritate. E vorba de o exploatare, pur și simplu. Eu eram uh, pur și simplu o unealtă. Și deși s-au făcut toate progrese în lumea modernă, progrese științifice, tehnologice, uh, iată, am, avem harta DNA-ului, pardon, ADN-ului, oamenii au ajuns pe lună, avem supercomputere, dar încă n-am reușit să oprim acest, acest fenomen îngrozitor al traficului de ființe umane, această dorință de a exploata o altă ființă umană, de a o uh, pune în, sla, în sclavie și atunci e nevoie de progrese, e nevoie de, de, de noi soluții. Și atunci uh, aș face câteva recomandări pentru comisia dumneavoastră și pentru onorată audiență, și anume că în ce privește sectorul financiar, importanța combaterii traficului de ființe umane e mai mare decât oricând, pentru că infracțiunile financiare sunt din ce în ce mai mult pe agenda politicienilor. Traficul de ființe umane se estimează ca fiind de, de 40 de milioane de uh, oameni, dintre care 70% sunt femei și copii. Apar noi legislații în în lumea întreagă și nu numai în sectorul bancar, e vorba și de sectorul imobiliar, firme de contabilitate, de exemplu în Europa sunt uh, decalaje de, uh, în legislație și uh, deja se știe că este așa în ce privește partajarea informației, cooperarea și în interiorul Uniunii Europene, dar și cu țări non-europene, pentru că dacă nu se cooperează, există o amenințare la adresa stabilității financiare a economiei Uniunii Europene. Deci astăzi fac un apel pentru o acțiune mai coordonată, mai coerentă pentru a combate traficul de ființe umane și um, această reacție trebuie să pună mai mult accentul pe o partajare mai bună de informații între sectorul public și între sectorul privat. Am auzit uh, mai multe uh, mărturii în sensul acesta. Uh, de exemplu, organizația mea s-a alăturat unei coaliții împreună cu o altă organizație, fosta Thomson Reuters, acum Refinitiv, Forumul Economic Mondial și Europol uh, sunt organizații care uh, lucrează pentru conștientizare, trebuie să uh, facem eforturi în comun, să nu rămânem fără a ne auzi, face auzită vocea, să ducem o luptă colectivă împotriva traficului de ființe umane, dar mai eficient, sigur, mai eficient putem acționa cu toții împreună Eh, să avem discuții cum este cea de astăzi, atunci se poate produce schimbarea și de aceea sunt astăzi aici să încurajez această schimbare și eh, în ce privește sectorul financiar, eh, iată, el are contacte cu sclavia modernă, cu traficul de ființe umane, munca forțată, munca minorilor, instituțiile financiare sunt legate de firme care au lanțuri de aprovizionare în care intervine munca forțată, sclavia, traficul de ființe umane. Și atunci eh, aceste firme trebuie să, acți- să schimbe modul de a acționa. Banci, băncile, alte instituții financiare au responsabilitate eh, să vadă de unde vin banii, exact să controleze fluxul de bani, să utilizeze pârghile pentru a preveni sau a atenua impactul advers atunci când eh, nu ele sunt chiar cauza, când ele nu sunt chiar cauza sau contribuie direct la impact. Eh, după cum știți, multe obiectele utilizate zilnic eh, de fiecare sunt, din păcate, provin din trafic și exploatare. De exemplu, eh, telefoanele inteligente au componente care provin din munca forțată a copiilor și alte produse de asemenea ale vieții moderne, Uh, cafea, ciocolată, nu știu, alimente pentru uh, animale. Eu am uh, devenit sclavă la șapte ani. Ce societate e asta? De ce se permite să se întâmple așa ceva? No, rolul nostru este tocmai să stopăm acest fenomen. Și mai aduc o soluție pe masa noastră de discuții. Sigur, sunt multe soluții, dar câteodată avem nevoie de acțiuni punctuale și specifice. Și ce am făcut eu personal, în fine, am uh, am, am acționat, am creat un forum, acum ajung la comentarii, uh, apreciez comentariile domnului Ramesh Nathan, uh, am apreciat și uh, ce s-a spus în filmul pe care l-am văzut, deci mulțumesc pentru comentarii că ați atras atenția asupra acestor probleme. Deci eu în copilărie a trebuit să muncesc într-o fabrică care folosea munca forțată a copiilor în uh, ultimii ani știm că totuși s-au schimbat lucrurile, firmele încearcă să schimbe comportamentul, însă uh, a fi un uh, consumator conștient uh, înseamnă că poți cumpăra produsele care îți plac, dar să fii și conștient de unde provin ele. Și atunci consumatorii cer ca tot mai multe firme să adopte un comportament virtuos și să adopte niște valori care să fie pe linie cu valorile consumatorilor. Companiile poate uh, fac ceea ce trebuie la ele acasă și în lumea întreagă, dar trebuie să găsească un mod ca, în mod, uh, ca uh, de manieră transparentă să conecteze fiecare veriga lanțului lor de aprovizionare, deci de la lucrătorii din fabrică, la standardele fabricilor, la transportul bunurilor și în modul în care se livrează marfa consumatorilor. Deci împreună cu soțul meu am creat uh, un, un cadru pentru uh, că este o problemă globală care evoluează foarte repede. Deci uh, avem uh, o lege privitoare la sclavia modernă și vrem mai multă transparență în uh, lanțul de aprovizionare și cu această inițiativă noastră noi promovăm o schimbare fundamentală în standardele la locul de muncă, o cultură a toleranței zero, să nu se mai utilizeze uh, sclavia copiilor pentru a face profit de, sigur, vorbim de profit de milioane de dolari și am creat această etichetă a, a libertății, care nu este doar o etichetă simplă, ci lumea știe cine are o atitudine proactivă, cine care dintre firme are o atitudine pozitivă și nu utilizează sclavia. Freedom Seal, așadar, se numește eticheta pe care am inventat-o noi, este și o declarație că companiile, organizațiile, guvernele, statele membre, uh, toate împreună sunt angajate pentru a crea un lanț al provizionării fără utilizarea sclaviei. Avem uh, și exemple, uh, avem exemple negative în industria textilă, din păcate, cum tocmai ni s-a, ni s-a spus, și de aceea am avut această inițiativă doamnelor și domnilor, faptul că se utilizează copiii ca mărfuri, obiecte, sclavi, este bineînțeles greșit din punct de vedere moral și trebuie să înceteze, dar e nevoie de ajutorul dumneavoastră și a sosit timpul să acționăm. Că adesea e vorba de o schimbare masivă care uneori avem impresia că nu se poate produce, că dar asta nu înseamnă că putem folosi asta ca o scuză ca să nu acționăm. Uh, Singur, și inițiativa noastră este un proces și așa funcționează lucrurile. Deci, uh, noi avem marca aceasta Freedom Seal a unei mișcări, a unei schimbări mondiale, e o mărturie a puterii, a uh, acțiunii de a schimba lucrurile, dar asta în colaborarea fiecarei persoane fizice sau juridice și noi suntem gata să trecem de la victimizare la un nou tip de piață care răplătește companiile pentru un comportament bun. Și atunci, care e apelul meu uh, față de comisia dumneavoastră astăzi? Uh, vreau să spun că noi am mai înființat un grup numit GSN, uh, o rețea globală pentru sustenabilitate, unul din poate primele grupuri care se ocupă de problema asta, unul din primele grupuri din istoria omenirii, dar sunt multe alte organizații care fac același lucru. Uh, Grupul GSN uh, cuprinde lideri din toate cultele, din toate uh, uh, sectoarele, business, mass media, universități, artă, supraviețuitori ai exploatării. Dar avem nevoie de o susținere mai largă acum și ce cum acționăm noi ce, în numele lumii în care trăim noi, noi trebuie să transformăm, să schimbăm lucrurile. Așadar, v-aș solicita, v-aș ruga în calitate de victimă, de supraviețuitoare, de, de, de femeie, de lider, să vă asumați intenția de a adopta uh, această inițiativă a etichetei libertății și un standard global prin care să răsplătiți și să recunoașteți eforturile pozitive făcute de firme și organizații. Deci, uh, uh, solicităm, uh, vă solicităm ca legiuitor, ca un reprezentant al Uniunii Europene, să solicitați uh, companiilor și organizațiilor să facă rapoarte anuale prin care să-și demonstreze eforturile făcute în toate activitățile lor de a lupta împotriva traficului de ființe umane și uh, să uh, impuneți companiilor și anumite interdicții pentru a nu susține și un sistem eventual de amenzi în cazul în care ele mai susțin sclavia umană și uh, trebuie să susține și serviciile pentru supraviețuitori. În uh, film s-a vorbit despre taxele de angajare, este și această problemă pe care Comisia dumneavoastră a trebuit să o examineze și poate vă pot fi de ajutor. Uh, am uh, elaborat un raport despre eradicarea sclaviei moderne ca un fel de ghid. A fost lansat cam acum două săptămâni la adunarea generală ONU la New York și ghidul acesta vă este disponibil. Așadar, în concluzie, vreau să ne gândim la cei care uh, nu își pot face auzită vocea, care sunt dați uitării, care sunt ținuți în sclavie și atunci astăzi noi uh, alegem acțiunea și Sper că pe viitor uh, va veni o zi în care copiii nu vor mai fi forțați să muncească, bărbații și femei nu vor mai fi forțați să tacă, să nu uh, le, li se pot auzi vocea și uh, noi împreună trebuie să creăm o lume care știm că este posibilă și în care fiecare persoană are dreptul la demnitatea umană. Și astăzi vă cer să vă gândiți la o legislație ca să stopăm munca forțată, acționând în lanțul de aprovizionare și la nivelul produselor pe care le utilizăm în fiecare zi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, pentru această mărturie personală și cum ați contribuit la dezbaterea noastră. Acum colegii uh, parlamentari uh, sunt rugați să intervine dacă au întrebări, observații. Barbara, te rog. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Le, Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezentările dumneavoastră și pentru recomandările foarte concrete pe care ni le-ați făcut. Bineînțeles că e foarte greu să ascultăm mărturile dumneavoastră în legătură cu niște practici atât de inumane. Am văzut și acele imagini filmate Deci, practic, ă, știm că noi europenii nu încercăm să eliberăm pe cei din aceste tabere din Libia, din potrivă. Prin politicile noastre noi acceptăm ce se întâmplă acolo. Deci noi colaborăm cu așa numita pază de coastă libiană pentru a duce oamenii înapoi în astfel de situații. Mesajele dumneavoastră au fost foarte puternice. Unii dintre dumneavoastră ați fost supuși sclavie și e important să vedem ce sugestii aveți dumneavoastră pentru a îmbunătăți situația. S-au făcut foarte multe recomandări, nu pot reacționa la toate, poate doar la câteva. Vedeți, aici noi în Parlamentul European ne apropiem de sfârșitul acestui mandat și sperăm să înființăm un task force, un grup care să analizeze ce anume trebuie făcut în următorul mandat. Majoritatea dintre dumneavoastră ați spus că nu există legi sau nu există un tratament clar al acestor practici. Deci iată că poate asta ar trebui să încercăm să facem noi aici în Parlamentul European în următorul mandat. O să încep cu o întrebare pentru doamna Scarpa. Când am fost raportoare la un raport cu privire la traficul de ființe umane, aș vrea să știu ce poate face Uniunea Europeană și în legătură cu ce putea să facă Uniunea Europeană în relațiile sale externe. Deja când am făcut acel raport ne-am dat seama că problemele vin din faptul că lipsește o definiție clară și v-ați, referi, v-ați referit și dumneavoastră foarte clar la asta. Vorbeați de faptul că raportorul special al ONU cu privire la drepturile omului nici măcar nu face trimitere la munca forțată. Și nu, mă scuzați, la traficul de persoane. Uh. Deci le e greu și celor care după aceea trebuie să ia decizii să acționeze. E nevoie de informații, de cifre exacte. Spuneați de asemenea că la Marrakesh, când se mm, discută despre alianța globală împotriva Claviei, uh, nu există nici acolo o definiție clară. Dar cum putem avea o definiție mai clară? Eventual un nou tratat cu privire la formele contemporane de sclavie. Poate că în acest tratat ar trebui să existe precizări clare în legătură cu diferitele forme extreme de exploatare. Acum nu am întrebări pentru toată lumea, însă pentru domnul Ramesh Nathan. Discriminarea din cauza apartenenței la o castă mai ales la adresa comunității Dalit. Există documente tot timpul în Parlamentul European în legătură cu acest subiect, deoarece colegii dumneavoastră și cei din Uniunea Europeană fac o bună treabă, chiar fac lobby pentru a atrage atenția și activiști ne-au explicat că în India ar fi bine să existe și niște programe care să-i facă pedaliți înșiși să înțeleagă că sunt persoane demne ca toți ceilalți, deci să nu mai aibă practic această impresie atât de proastă spre ei. Întrebarea mea e dacă această inițiativă, această campanie adresată celor din casta Dalit a fost uh, cunoată de succes. Deci e important ca oamenii și să nu accepte faptul că sunt mai puțini, să nu se considere mai puțin valoroși decât alți oameni. Oricum vom avea toate documentele detaliate și vom urmări ce se întâmplă. Încă un lucru de când m-am ocupat de acest raport cu privire la traficul de ființe umane. Noi ne-am concentrat tot timpul asupra situației din exterior. Această subcomisie ține de Comisia de Afaceri Externe, însă Există o dezbatere în legătură cu traficul de ființe umane pe teritoriul Uniunii Europene și există aici opinii diferite. E ușor, e util să se incrimineze de pildă aceste practici, așa cum cere regulamentul UE. E realist să facem așa ceva? Ce experiență aveți în acest sens? We clearly said in the report we should look about who gets the enormous... De asemenea, să vedem cine profită cel mai mult de pe urma aceste forme extreme de exploatare. În Parlament, de exemplu, întotdeauna am solicitat să se facă anchete financiare, să se vadă cine are de câștigat. Anchete la scală mică, dar și mare. Și poliția și alte autorități ne spun că e mult prea greu, e nevoie de prea mult timp pentru a face astfel de anchete amănunțite, că nu se ajunge la rezultate. Dar trebuie combătută spălarea de bani și corupția. Ce idee aveți dumneavoastră pentru a combate acest fenomen? Ce sugestii aveți? Mulțumim, domnul Can. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că a fost uh, foarte greu să ascult astăzi mărturiile dumneavoastră și vă salut pentru curajul dumneavoastră, mai ales pe dumneavoastră, doamnă Ronnie Hong, care ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră personală. E o problemă într-adevăr gravă și oamenii adesea nu înțeleg realitatea, implicațiile practice a ceea ce se întâmplă în lume în momentul de față. De aceea îi mulțumesc și acestei subcomisii pentru faptul că din nou discutăm despre acest subiect. De sper să facem în continuare presiuni pentru... Și spun asta cu inima cumva grea, deoarece așa cum spunea și doamna Barbara Lochbiller, nu e o problemă care să afecteze doar alte regiuni ale lumii. Asta se întâmplă și la noi în Uniunea Europeană. În circunscripția mea, din nefericire, există oameni din Europa de Est care sunt exploatați. Folosiți ca sclavi pentru munca forțată. Constituția Europeană prevede protejarea drepturilor omului, însă avem probleme cu definirea acestui concept de forme contemporane de sclavie. Deci e un tem care încă nu e definit în dreptul internațional și Uniunea Europeană chiar poate juca un rol important aici. Putem uh, veni cu legislație. Avem acea lege a sclaviei moderne din 2015. Belgia a fost foarte progresistă în acest domeniu, însă multe alte țări din noi ar trebui să recunoască acest fenomen. Și e și o problemă legată de transparența companiilor care ar trebui să dezvăluie public detalii din lanțul lor de, de furnizare. We've look at there's 40 million people around the world in modern slavery. That's like more than the, the population of many countries. So my question to you deci întrebarea mea este următoarea. Apreciez munca pe care o faceți. E un document foarte uh, serios și trebuie să ne asigurăm că am putea pune toate acestea într-un context practic. Noi, ca eurodeputați, trebuie să ne facem și ne facem treaba, însă și activiștii, societatea civilă, ONG-urile trebuie să asigure că vom face în continuare presiune pentru a transmite acest mesaj pe care dumneavoastră astăzi ni l-ați uh, transmis cu atâta elocvență. Deci trebuie să fim, practic, uh, prima linie a frontului noi ca legiuitori. Acum știm că oamenii sunt victimele sclaviei. Credeți că Uniunea Europeană ar putea solicita măsuri mai bune pentru a ajuta victimele să-și revină? Mă gândesc la sprijin psihologic, de pildă medical, pentru reintegrarea în societate. Ce credeți despre asta? Am vorbit despre cauzele sclaviei, însă poate că ar trebui să ne uităm și la sprijinul oferit victimelor. Ce putem face, de exemplu, de la Serviciul European de Acțiune Externă, SEAE, sau din punct de vedere financiar, ce poate Uniunea să facă pentru a sprijini victimele? Acum, referitor la țările din uh, zona Indiei, Pakistanului și acea sclavie robie, practic, din cauza datoriilor. Există țări unde lucrătorii sunt exploatați. Însă când există relații puternice cu aceste țări din această regiune a lumii, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană? Cum să colaborăm cu aceste țări? Vorbim tot timpul despre drepturile omului. Domnul Panțeri întotdeauna a fost aici, practic, în prima linie, dar cum putem să ne asigurăm noi ca în aceste parteneriate să fie abordate ca prioritare aceste probleme? Ce idee aveți despre asta? Și încă o dată, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați organizat acest eveniment, am putut să ascultăm aceste mărturii dumneavoastră, sunteți pentru noi o sursă de inspirație și uh, Sigur că mulți dintre cei care sunt astăzi aici au fost impresionați. Dumneavoastră ați trecut prin lucruri foarte grele, ați uh, rezistat dumneavoastră și soțul dumneavoastră. Faceți acum tot posibil pentru ca asta să nu-i se mai întâmple nimănui. Deci trebuie să facem ceva și dumneavoastră sunteți pentru noi uh, un model. Mulțumim! Mulțumesc, domnule Can. Acum îi voi da cuvântul uh, Serviciului European de Acțiune Externă, doamnei Ingrid Tormes. Vă rog. Thank you, Chair, and also thank you very Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc participanților de astăzi, vorbitorilor. Salutăm aceste discuții. Nu voi intra în uh, detaliile discuției conceptuale. Ne concentrăm mai degrabă pe conținut, cu ceea ce facem acum și ne uităm uh, să vedem ce putem face cu recomandările. Subiectul e unul important pe ordinea noastră de zi și tratăm problema atât din perspectiva cooperării în dezvoltare, dialogul pe drepturi umane, comerț și așa mai departe. Deci eu vin de la divizia uh, drepturilor omului de la Serviciul de Acțiune Externă. Atunci când vorbim de uh, exploatarea minorilor prin muncă, avem în întreaga lume 152 de milioane de copii cu estimările. Nu suntem nici pe departe aproape de obiectivul SDG 8,7. Așteptăm cu interes conferința globală cu privire la eradicarea muncii copiilor care va avea loc în noiembrie la Buenos Aires, unde ne vom lua angajamente Vom continua să lucrăm prin abordări multidimensionale. Ne vom concentra în special pe lanțurile de furnizare și prin implementarea de proiecte în sectorul uh, textil, de pescuit și de minerale. În ceea ce privește traficul de ființe umane, vom continua să lucrăm în acest sens, ne vom concentra pe uh, victime, și aș sublinia ceea ce face UE pentru a implementa și ratifica protocolul care ne afectează și protocolul de acțiune externă. Avem acordurile comerciale, GSP Plus și așa mai departe, toate cu privire la munca forțată. Aș mai menționa importanța companiilor pentru că UE susține principiile orientative ale Națiunilor Unite cu privire la drepturile omului, așa cum știți de fapt, și dorim ca toți membrii să respecte aceste obligații. Cred că ar putea fi astfel uh, o cale utilă pentru a trata unele din aceste probleme, ca cele prezentate de, de vorbitorii noștri de astăzi și de alte ONG-uri. Aș dori să mai subliniez faptul că planul de acțiune cu privire la drepturile omului și democrație se încheie în 2019, anul viitor, și cred că recomandările prezentate astăzi aici vor fi o bază foarte utilă când începem discuțiile despre cum vom lucra pe acest subiect, pentru că planul de acțiune actual vorbește deja de trafic, de munca copiilor și de drepturile muncitorilor în general. Însă cred că acest subiect ar trebui dus mai departe și ar putea fi poate văzut și în legătura în, cu ideea de a face mai multe în domeniul economic și al drepturilor sociale. Mulțumesc mult! Grație lei! Bine, mulțumim! Iar acum Are cuvântul reprezentanta uh, Comisiei Europene DEFCO. Dr. Panzeri, uh, I'm very pleased. Mulțumesc, domnule Panzeri, mă bucur să fiu astăzi aici și să pot uh, asculta toate aceste prezentări atât de emoționale, aceste dovezi aduse Vin așadar din partea Comisiei pe partea de dezvoltare internațională, cooperare în unitatea de angajare și muncă decentă. Încercăm să implementăm această agenda și standardele de muncă în toate sectoarele noastre. Aș dori să subliniez doar uh, câteva exemple ale muncii noastre. Uh, noi am uh, implementat cu succes partea de muncă decentă în sectorul pescuitului în uh, Thailanda, unde erau minori exploatați. Și am lucrat cu guvernul, cu autoritățile societății civile și am uh, îmbunătățit situația la fața locului. Bucurăm de acele rezultate. Un alt proiect la care lucrăm și mă folosesc de această ocazie pentru a-l anunța deja, deci pe 20 noiembrie la Bruxelles, ține de eliminarea muncii forțate și a muncii cu copii în uh, domeniile bumbac, textil și țesături în trei țări. Burkina Faso și Mali, unde producția de bumbac este dintre cele mai mari, cu incidență mare a copiilor exploatați acolo. Și de asemenea în Pakistan, unde există producție de bumbac și textilă. Aceste țări sunt implicate în lanțurile de furnizare globale și am dori să ne implicăm în aceste sectoare ca să avem o mai bună transparență și totodată o trasabilitate. În aceeași ordine de idei am lansat o cerere de propuneri pentru a ajuta societatea civilă sau și uh, companii, angajatori, uh, sindicate. Ideea fiind să ajutăm producătorii locali, companiile, indiferent că sunt din Asia de Sud sau din alt, de oriunde altundeva, să ajutăm să implementeze condiții mai bune de lucru și în același timp să ajutăm consumatorii să conștientizeze, în special consumatorii din Uniunea Europeană. Ideea este să identificăm cele mai bune mărci și să facem o decizie conștientă atunci când achiziționăm ceva. Până la sfârșitul anului vom cunoaște premiul și vom organiza un eveniment. Apoi, un alt lucru pe care aș dori să-l menționez, domeniul mineralelor. Vom începe un proiect în zonele de conflict, în zona Marilor Lacuri. Cu privire la um, aur, tungsten folosit în uh, telefoanele noastre mobile, în calculatoare. Și acolo dorim să eliminăm munca forțată și munca copiilor, ca și la proiectul pentru Bombac. Vrem să aducem la oaltă alt toți cei implicați, să ajutăm aceste victime, să avem măsuri de prevenire, dar și să oferim alternative. Adică să îmbunătățim crearea de locuri de muncă, să lucrăm cu companiile și în special cu tinerii, tinerii exploatați. Iată doar câteva exemple și continuăm să lucrăm în acest uh, domeniu împreună cu sectorul privat. Mai avem și alte măsuri, ca de exemplu planul extern de, de investiții externe. Mulțumesc! Grazie, grazie signora De Paul. Mulțumim! Iar acum, uh, haideți să vedem, putem să uh, dăm replica invitațiilor noștri. Ați văzut, doamnă doctor Scarpa, când în ce privește uh, conceptul acestei, acestor uh, forme contemporane de sclavie sau sclavia modernă, poate ar fi bine de stabilit dacă este o diferență între asta și mai este un aspect important. Uh, e munca forțată și munca minorilor în sectoarele pescuitului, constru- construcțiilor și nu numai mineritul, de asemenea sunt unele din formele cele mai grave de încălcare a drepturilor omului și uh, adresez tuturor întrebarea asta. Oare o certificare a produselor importate pe piața Uniunii Europene n-ar fi o soluție să combatem uh, aceste forme contemporane de sclavie? Și asta, mă rog, dincolo de uh, modul de a posibilul mod de a rezolva și problema care a fost denunțată în uh, reportajul CNN, uh, care se leagă și de problema emigrației. Dar haideți, doamnă doctor, începem de la dumneavoastră. Um, thank you very much. Uh, Mulțumesc mult, stimați membri ai Comitetului, pentru aceste întrebări. Mulțumesc și președintelui pentru observațiile suplimentare. În ceea ce privește dezbaterea, conceptul de sclavie e complex avem definiție, definiții sociologice și de obicei pe restea le folosesc sociologii și ONG-urile. Dar mai avem și un uh, cadru juridic, o definiție juridică a sclaviei și definiții suplimentare pentru practici similare. Definiție inclusă în uh, Convenția în Liga Națiunilor. și uh, sunt adăugate condiții suplimentare care se referă la practicile care au fost adăugate așadar mai târziu acestui cadru. Dar n-a fost niciodată clar dacă practicile suplimentare îndeplinesc definiția de bază a sclaviei, pentru că, așa cum știți, definiția inclusă în acordul din 1926 spune că Trebuie să privim lucrurile din perspectiva puterilor pe care le are dreptul de proprietate. Dacă vedem că persoana este tratată ca un obiect, și atunci, dacă descoperim toate aceste puteri, atunci ar fi în teorie un caz de sclavie. Acum depinde și de cum interpretăm acest cadru. Știți că există o dezbatere și între juriști despre cum trebuie interpretat. Atunci, cadrul poate fi mai larg sau mai restrâns. Am introdus în acest studiu și un alt element. Experții au studiat doar definiția din tratat din 1926 care e depășit. Nu avem o discuție despre concept ca legislație, ca legislație internațională. Ar trebui să privim și lucrurile și astfel cu această uh, practică majorității statelor din lume și atunci să definim aceste uh, reguli. Adică să vedem dacă există un aspect etic, moral sau legal în astfel de comportamente. Această analiză însă nu a avut loc, ar trebui să aibă loc în viitor ca să înțelegem uh, cum și dacă aceste state se bazează încă pe Convenția din 1936 sau dacă se gândesc la o definiție mai extinsă când vorbesc de sclavie. Aceste practici au fost adăugate ulterior la cadru și trebuie văzut dacă îndeplinesc sau nu aceste condiții. Practica ar fi, deci, interzisă, chiar dacă nu uh, apare conceptul legal. Mă rog, rămâne de discutat cadrul Națiunilor Unite, revenind la celelalte întrebări acum, nu din întâmplare, după eliminarea grupului de lucru pe sclavie contemporană, Națiunile Unite au decis să aibă doi raportori speciali. Deci avem un cadru împărțit în două părți, raportor pe trafic și raportor pe sclavie contemporană. Ei au lucrat împreună pe anumite subiecte, dar au încercat să se concentreze pe cele două subiecte în mod separat. Aici pot apărea și probleme când anumite practici pot fi considerate atât trafic de ființe umane, dar și sclavie umană, dar și muncă forțată sau altfel Până la urmă, vorbim despre aceleași lucruri, dar cu diferite etichete, diferite concepte. Sau vorbim despre lucruri diferite și folosim aceeași etichetă pentru aceste discuții. Și mi se pare problematic. De aceea spun că ar fi bine să ne așezăm la masa de negocieri și să găsim un acord cu privire la cum considerăm aceste lucruri. Mai ales dat fiind faptul că unele subiecte au fost politicizate. Dacă ne uităm la traficul de ființe umane. Când am publicat eu monografia acum 10 ani, am crezut că conceptul ar fi putut fi folosit de state acoperind virtual toate practicile exploatatoare în lume. Asta dacă statele doreau să facă acest lucru. Și ce am văzut, în schimb, a fost că pentru mare parte a acestor 10 ani, statele au folosit cadrul pentru a trata problema exploatării sexuale, dar e o cutie a Pandorei. Pentru că acolo mai este și povestea nespusă că de fapt statele nu sunt de acord cu diferențierea între prostituție și exploatare în scopul prostituției. Statele au diferite modele pentru a trata aceste probleme și asta înseamnă că la nivel internațional conceptul de trafic de ființe umane în scopul exploatării sexuale rămâne un concept vag și și problema consimțământului și ai o problemă în definiție. Pentru adulți avem un al doilea aliniat, se spune că consimțământul nu a fost dat. Am publicat în urmă cu câțiva ani un articol care a pus în context problema consimțământului, traficul și celelalte elemente, cadrul, uh, munca forțată și așa mai departe. Și s-a văzut că sunt probleme, nu se potrivesc. Și în acest cadru al sclaviei poți să-ți dai acordul, nu contează. Dar trebuie să arăți că ai fost uh, răpit sau ai fost uh, păcălit sau, sau folosit alte mijloace. Și atunci această discuție face ca problema să fie complexă și din această perspectivă, considerând toate aceste concepte diferite. Celelalte elemente au fost incluse în cadrul legat de trafic și de aici, iată, problemele. Avem și problema Organizației Mondiale a Muncii, am menționat protocolul. interesant pentru că Uh, Organizația Mondială a Muncii spune că munca forțată face parte din traficul de ființe umane, pe când ceilalți spun invers, că munca forțată include și traficul. Nu doar că îl include, ci spun ei că include și exploatarea prin munca și exploatarea sexuală și aici s-ar putea să avem din nou probleme dacă ne întoarcem la ceea ce spuneam mai devreme, prostituție sau exploatare în scopul prostituției. Dacă spunem că munca forțată, muncă sau servicii, mulți feminiști sau multe state membre, state vor avea problema explicând că sunt condiții impuse anumitor indivizi și că poate fi considerată o exploatare în scopul muncii. și pentru unii e de neacceptat și alții o pot uh, defini ca formă de muncă. O varietate așadar de aspecte problematice care de fapt afectează acțiunile concrete. Iar în ceea ce privește dezbaterea cu privire la noul tratat, această dezbatere nu există încă. Probabil că eu sunt prima care dorește să promoveze dacă ne uităm la organizațiile internaționale, fiecare își promovează propriul cadru. Una pe munca forțată cu noul protocol, iar UNODC își continuă cadrul cu trafic, această abordare din perspectiva dreptului penal, dar care e și ea limitată. Națiunile Unite au această convenție mult prea veche din 1926 și din 56 cea suplimentară, cu cei doi raportori special continuă să lucreze și un alt punct important, acele uh, licitații cu sclavi, ne întoarcem la întâlnirile Consiliului de Securitate, care adaugă și un element de securitate la acest, uh, această agendă. Consiliul de Securitate a adoptat măsuri individuale, sancțiuni pentru cei pe care îi consideră traficanți în aceste licitații cu sclavi pe care am văzut și în acea discuție, și aici pot clarifica un lucru, am spus, aveți grijă, cadrul de trafic depinde de cum îl interpretezi. Dacă ne uităm cu atenție la definiții, se spune că angajarea, transferul și așa mai departe pentru adulți în scopul exploatării. Acțiunea în sine uh, de vânzare pentru de a vinde pe cineva pentru a fi exploatat de alții s-ar putea poate fi interpretat și astfel ca nefăcând parte din cadrul de trafic. Directiva europeană e un pic mai largă, au fost adăugate acolo niște lucruri, în special în prima parte. S-a vorbit acolo și transferul sau schimbul de control ar putea să fie mai larg, deci dacă vrem să o interpretăm astfel și ca vânzare, transfer de proprietate, atunci s-ar putea să includem și aceste licitații din Libia. Dar tot e problematic acest cadru. Și astfel ajung la un alt uh, subiect, la complexitate. Avem o componentă de drepturile omului, de gen, de drepturile copiilor, de muncă, de migrație, violență împotriva femeilor sau copiilor și asta se întâmplă problemă de legislație criminală, penală. Procurorul a participat la acea întâlnire a Consiliului de Securitate pentru că sclavia este totuși o parte, face, par, fac, face parte din crime împotriva umanității. Deci s-ar putea considera un element de crimă internațională. Poate fi și un element de securitate, poate fi văzut și astfel. Traficanții, criminalii, care sunt considerați acum și o problemă de securitate. O problemă de comerț, am mai spus, o problemă de sănătate. Niciodată n-am menționat și acest lucru, trafic pentru donarea de organe sau pentru prelevarea de organe. dimensiunea verticală și cea orizontală. Avem câteva practici ale unor astfel de state impuse de stat, fapt, muncă forțată impusă de stat. Labor in China uh, seems also in the United States. E și un fenomen al muncii deținuților în China. Mai avem Uzbekistan, textilele, culesul bumbacului. Sunt toate acestea impuse cetățenilor în Uzbekistan. Mai este și o dimensiune orizontală cu practici uh, Uh, ale traficanților, ale comercianților, uh, în fine, stăpânii de sclavi în general, depinzând de situație. Ce privește standardele, s-a menționat acordul global ONU în domeniul migrației. Bun, asta va fi tot legislație fără caracter obligatoriu. Asta e problema. La fel și principiile uh, orientative ONU, tot așa, nu au caracter obligatoriu. Sigur că e un pro, uh, se, se uh, întreprinde mm, redactarea unui tratat, asta ar fi o evoluție bună, dar dacă ne ocupăm doar cu o parte a problemelor pe care le vrem rezolvate, atunci nu știu dacă vom reuși. Apoi probleme cu certificarea bunurilor da, bunurile pot fi etichetate într-un anumit fel care ne spune că nu s-a utilizat la produc- producția unui bun nici munca forțată, nici munca minorilor. Bun, dar cine face certificarea? Cum știm dacă se monitorizează cum se cuvine situația? Problema asta a apărut, de exemplu, plantații din Africa de vest de uh, um, arbori de cocos. În fine, cum ajung jurnaliștii acolo. Deci toate astea sunt probleme, că nu întotdeauna funcționează în practică un cadru, s-a demonstrat. Deci pe hârtie toate sunt bune și frumoase, dar să vedem cine face monitorizarea certificării. Acum sunt fundațiile și ONG-urile, ele fac asta, dar uh, sunt pe deplin fiabile, să se, trebuie să ne întrebăm uh, eticheta înseamnă într-adevăr că nu s-a folosit muncă forțată sau munca minorilor. Apoi, consumatorii și cu asta mă opresc. Și aspectul ăsta e, mai, e foarte important, dar uh, trebuie să transmite mesajul corect. Nu că trebuie să, nu că trebuie să, trebuie să boicotăm bunurile. A fost o, un, o, un boicot uh, cu o imagine cu un copil care cosea o minge de fotbal, poate vă amintiți, dar atunci uh, corporațiile nu mai oferă subcontracte firmelor locale, atunci uh, familiile au de suferit că nu mai au de muncă și atunci, uh, atenție, că nu suferă marile firme, ci cei care sunt disperați și care sunt vulnerabili. Noi trebuie să atacăm marile firme Riscul ar fi că dacă noi ă, boicotăm un produs, atunci compania respectivă, nu știu, produc în altă parte, își schimbă puțin modul de producție sau locul de producție, dar nu schimbă sistemul. Dar noi vrem să schimbăm sistemul. Mă opresc aici și vă rog să mă scuzați dacă m-am lungit. Ok, grazie. Abbiamo anche eh, Președintele, mulțumesc. Acum uh, văd că avem pe cineva și de la Direcția Generală pentru Migrație de la uh, Comisia Europeană. Îi dau cuvântul. Vă rog, doamnă. Thank you very much, Chair, honorable members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vă vorbesc în numele biroului uh, coordonatorului UE împotriva traficului și The compelling. Mulțumesc vorbitorilor, invitaților pentru contribuțiile lor și uh, am avea comentarii în legătură cu cele auzite astăzi. E important să ne ocupăm de, sau să încercăm să răspundem întrebării de bază și anume, de ce trebuie să înțelegem că uh, sunt fenomene diferite, care apar în instrumente juridice diferite, dar sub aceeași umbrelă. Asta pentru că sunt obligații legale juridice care uh, derivă dintr-o, dintr-o legislație și nu există o abordare unică uh, față de aceste probleme. De exemplu, ne-am putea aștepta ca munca uh, de stat să aibă altul tratament decât un grup de crimă organizată care face trafic de ființe umane. Deci nu e vorba doar de o problemă de limbaj. E vorba și de uh, cum se efectuează activitatea procurorilor și a magistraților la nivel național. Uh, victimele să nu rămână uh, fără a um, li se despăgubi, în fine, suferințele. Trebuie să se facă o analiză, o evaluare. Una e să spui că sunt niveluri diferite de aplicare la nivel național, sunt dificultăți de a se aplica definițiile și alta e să se producă un, să se propună un alt tratat, să se abolească ce s-a realizat până acum. Aici spune că Uniunea Europeană uh, lucrează în procese multilaterale cu parteneri internaționali pentru a se promova și ratifica instrumentele juridice legate nu doar de standarde antitrafic, ci și standarde ale muncii la nivel internațional ale drepturilor omului. Uh, Uniunea Europeană e parte a Convenției ONU împotriva crimei organizate și protocolul împotriva traficului de ființe umane. Uniunea Europeană a fost activă și în promovarea ratificării protocolul adițional OIM 2014 împotriva munții forțate. Sunt convenții care sunt destul de recente. Protocolul antitrafic a intrat în vigoare în 2005 și uh, aproape a ajuns să fie ratificat uh, uh, la nivel mondial. E foarte interesant. Sigur, e bine să ne concentrăm pe o aplicare corectă care să aducă într-adevăr schimbare în viețile oamenilor. De asemenea, ne asigurăm că avem o abordare globală când combatem traficul de ființe umane, pentru că o abordare bazată pe drepturile omului trebuie să fie dublă, nu doar să, să ne ocupăm de problema oamenilor vulnerabili, ci și să ne asigurăm că cei care îi exploatează sunt aduși în fața instanțelor. Și aici vreau să subliniez că Uniunea Europeană are un rol de jucat, pentru că creează o anumită cerere uh, uh, pentru exploatare, pentru că ONU ne oferă date la nivelul uh, PIB-ului uh, țărilor la nivel global care confirmă că cu cât mai bogată e țara de destinație, cu cât mai mare e cota victimelor de, de, de, cu origine îndepărtate. Uniunea Europeană este regiunea în care victimele vin din uh, uh, practic toată lumea. Iată, țările bogate, occidentale, sunt gata să, explo- să exploateze persoane din țările sărace, din lumea întreagă. Dar asta este, e o rușine, dar asta este. Traficul rămâne o infracțiune care este bazată pe cerere. Uh, nu doar din cauza faptului că persoanele sunt vulnerabile, victimele sunt vulnerabile, mai este un actor ascuns în acest lanț, și anume cei care sunt gata să exploateze vulnerabilitățile oamenilor și să tragă profit de pe urma lor. De asemenea, notez că între 2014 și 2017 Uniunea Europeană a angajat 8,73 de miliarde de euro la nivel ONU Uniunea Europeană, rămea, Uniunea Europeană rămâne cel mai mare donator din lume și în 2017 a furnizat mai mult de 75 de miliarde de euro pentru asistență pentru dezvoltare uh, cu Agenda 2030, incluzând trei obiective diferite în ce privește uh, combaterea traficului de ființe umane. Deci e important să ne asigurăm că abordarea noastră este una globală. Nu voi repeta ce a spus colegul de la Devco, dar sunt multe acțiuni pe care Uniunea Europeană le-a întreprins pentru a uh, se ocupa de problema lanțului de aprovizionare în industria textilelor, dar dați-mi voie să vă spun că noi uh, lucrăm cu partenerii noștri internaționali uh, să combatem și în acest context traficul de ființe umane cu o dimensiune importantă de gen. Săptămâna trecută, la adunarea generală ONU, am lansat cea a doua fază a inițiativei Spotlight, deci să aducem uh, în prim plan violența împotriva femeilor, o foarte importantă dimensiune a traficului de ființe umane, din păcate, mai ales în regiunea asiatică. Jumătate din toți lucrătorii migranți sunt de sex feminin acolo. Și migrația a fost recunoscută ca având potențialul de a duce la o creștere mai durabilă. Dar femeile migranți și migrante, femeile care sunt în muncii sunt vulnerabile, au poziție, au poziția cea mai vulnerabilă. Sigur, noi avem o mare responsabilitate când e vorba de a combate traficul de ființe umane. Noi avem datoria de a stopa cultura impunității care încă caracterizează acest trafic și alte practici asociate și suntem gata să conlucrăm cu dumneavoastră pentru uh, uh, a avea o mai mare responsabilitate față de supraviețuitori și victimele acestor forme de exploatare. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, grazie. Eh, signor se vuole rispondere domanda. Mulțumesc. Domnul Nathan, ați primit o întrebare din partea domnului, doamnei Lochbiller. Thanks to Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri Parlamentului European, stimați invitați, mulțumim pentru reacțiile la uh, intervențiile noastre. Câteva lucruri uh, uh aș dori să spun ca răspuns. Sigur că voi uh, citi aceste documente politice ale Parlamentului European noi apreciem faptul că deja, iată, Parlamentul European s-a ocupat de problema discriminării, uh, castei, de, de castă, de fapt, care există, mai ales în țările Asiei de Sud-Est și mai ales când e vorba de, de cei, cei, care, cei din Dalit, uh, casta Dalit, Ehm, cei care trebuie să curețe excrementele de pe calea ferată, toalete și așa mai departe. Ați menționat, da, că în trecut s-au făcut eforturi să se promoveze drepturile omului, demnitatea umană a comunităților alit și au, avut, au fost uh, evoluții pozitive recent. Noile generații uh, poate sunt mai aproape de momentul în care se, va aboli ace- se vor aboli aceste practici, uh, se fac inițiative la nivel universitar, de exemplu, dar în același timp guvernul indian a trecut o legislație în legătură cu abolirea acestor practici. Există o comisie națională care încearcă să rezolve aceste probleme, dar problema care rămâne e această discriminare de castă, care din păcate sigur că încă există și daliți sunt tratați ca cetățeni de rang secund și sunt uh, forțați să facă aceste munci uh, cele mai neplăcute, ca să spun așa. Dali, sunt oameni ca toți ceilalți, au uh, demnitate, au aceleași drepturi. Uh, sau trebuie să se bucure de, ce, de acele drepturi ca uh, toate ființele umane. Însă castele dominante nu <laughs> sunt de acord. Uh, sunt violente, sunt atrocități comise împotriva uh, acestei uh, caste uh, proscrise și în uh, rândul guvernului uh, indian trebuie să existe o conștientizare a faptului că trebuie să ia mai multe măsuri pentru a asigura demnitatea umană și drepturile com- uh, comunității Dalit sau casei Dalit. Și când uh, vorbim de abolirea, eliminarea muncii forțate, muncii copiilor. Da, statele, companiile trebuie să facă mult mai multe, mai ales cele care sunt active în anumite zone, pentru că casele au un rol major de jucat pentru că uh, cei din casele inferioare sunt forțați să facă aceste munci și sigur că industria textilă, industria de armament profită de pe urma acestei situații. Și persoanele de, de, de castă Dalit sunt uh, victimele traficului, sunt transferate din, în diverse zone ale Uh, Indiei ca să lucreze în uh, anumite sectoare industriale. Trebuie făcută o monitorizare a modului cum sunt angajați lucrătorii, trebuie să se bucure de o salarizare corectă, e nevoie de mai multă transparență, de asemenea să se facă campanii naționale. Guvernul, parlamentarii trebuie să facă eforturi ca să îmbunătățească situația și vreau să fac un apel la uh, subcomisia dumneavoastră a drepturilor omului a mm, Parlamentului European să trimiteți o misiune de informare în India ca să vedeți care e realitatea la fața locului și atunci veți înțelege mai bine care e situația. Și sperăm că astfel se vor îmbunătăți și condițiile de muncă și de viață a celor din casa Dalit în India. Și vreau să Mm, sper că în următoarea uh, legislatură se va organiza o astfel de misiune și se, că vom vedea și uh, rezultate concrete cu ajutorul Parlamentului European. Mulțumesc! Grazie, grazie lei, signor Aung. Mulțumim și acum are cuvântul uh, următoarea invitată, doamna Hong. Beh. Mulțumesc. La primele întrebări, aș vrea să vă spun că pe măsură ce m-am uh, uh, uh, alăturat coaliției din care face parte Ronis Voice, um, Forum Economic Mondial, deci am participat la reuniunea Lege 7 și vom distribui informații uh, în legătură cu modul în care guvernele pot combate acest fenomen. Domnule Khan, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Cum sprijinim victimele? Asta a fost întrebarea. Știți ce probleme există, însă cum anume ajungem la niște soluții pentru a sprijini victimele? Am și o organizație privată, Fundația Roni, și lucrăm cu supraviețuitori de peste tot din lume. Avem o rețea a supravie- de supraviețuitori, o rețea mondială, pentru a putea ajuta guvernele prin politici sau prin campanii de conștientizare. și deci pot să dau mai multe recomandări în acest sens. Însă o mare parte din problemă vine din faptul că nu eram educați. Când eu am fost în robie, practic, aș spune că stăpânilor mei nu le păsa de viitorul meu. Pe păi ei interesau doar banii. Victimele copii care nu sunt educați, în momentul în care ajung adulți, au multe nevoi, au nevoie de un loc de muncă, să fie integrați din nou în societate. Deci acestea sunt câteva din uh, elementele. E nevoie de asemenea de adăposturi, de bani pentru aceste adăposturi nu știu, acești bani unde pot fi găsiți, de la companiile care exploatează victimele sau în alte părți. Acum, dacă e nevoie sau nu de vizibilitate în lațul uh, de furnizare. Da, într-adevăr, trebuie făcută o campanie de conștientizare a consumatorilor pentru că aceștia să poată alege ce fac cu banii lor, ce produse să cumpere. E important, deci, să conștientizezi și consumatorul în uh, punctul de vânzare. Ai o modalitate specifică de a acționa și, domnule președinte, m-ați întrebat cum promovăm drepturile omului, deoarece acesta este, practic, obiectivul final și cel mai important și asta încercăm să facem noi aici, cum să promovăm drepturile omului, să protejăm drepturile omului, um, și fostele victimele. Întrebarea legată de certificare. Da, există aici uh, multe uh, ocazii de a face ceva bun. Nu cred că poți să ajungi la un produs 100% fără sclavie. E foarte dificil, însă totuși trebuie să începem de undeva. Nu doar să spunem că e prea greu. Eu mă gândeam că, în primul rând, trebuie recompensate acele companii care chiar fac ce trebuie – în acea campanie a acelui sigiliu, eticheta libertății Freedom Seal, tocmai asta vrem să facem pentru a crea mai multă transparență și pentru a stimula companiile să facă așa ceva. Acum, cum monitorizăm? Chiar asta e principala problemă. Cum poți să fii sigur că se întâmplă așa ceva? Deci colaborăm cu uh, parteneri Uh, la nivel mondial pentru a avea tehnologie, pentru a avea programe de software care să fie practic în lanțul de furnizare. ONG-urile să poată colabora cu companiile și să aibă mai multă vizibilitate. Însă pentru asta e nevoie de tehnologie, de, te- de software, după cum spuneam, și bineînțeles de auditori tradiționali la fața locului, însă auditorii trebuie instruiți în acest sens. Uh, da, tot ceea ce facem noi e greu, însă trebuie să încercăm să facem uh, progrese, cum ar fi și certificarea uh, din partea unor părți terțe. Nu va fi perfect, însă eu totuși aș încuraja uh, Uniunea Europeană și această subcomisie să facă eforturi pentru a ne îndrepta către acest obiectiv comun. Mulțumim! Mulțumim! În încheierea acestei discuții atât de importante, îmi permit și eu câteva observații foarte pe scurt. Trebuie să vă spun cu toată sinceritatea că trecem prin niște vremuri cam întunecate. Vremuri când uh, egoismul practic uh, are întâietate în fața solidarității și drepturile umane sunt lăsate cumva pe deoparte, ca și cum ar fi ceva ce deranjează. Am putea, dacă aș putea să spun ceva, aș spune că lumea e împărțită în trei sentimente. Sentimentul speranței, pe de-o parte, sentiment al celor care, și vorbesc aici de anumite țări, de anumiți indivizi care vor să fie protagoniști pe scena mondială, mai e și sentimentul ranchiunii. Cei care sunt foarte supărați pentru că au fost excluși din procesele modernității. Și mai e și un alt sentiment al fricii. Cei care se tem practic să piardă ceea ce au dobândit. Și dacă ne-am uitat acum la Europa, am spune că prin antonomasie <laughs> noi suntem continentul fricii. Ne e frică de imigrație, ne e frică de islam, ne e frică de terorism. Și această frică modifică persoanele din punct de vedere antropologic și chiar face și pagube din punct de vedere politic și electoral. Cu asta ne confruntăm noi. Dumneavoastră ați solicitat o discuție amplă, o reflect, o reflexia. Da, eu cred că am avut o discuție într-adevăr bună și ați spus și dumneavoastră atâția sclavi mai există în acest al treilea mileniu și oamenii există oameni care sunt forțați să lucreze, femei care sunt prostituate forțați sau care sunt uh, uh abuzate ca sclave la domiciliu Copii eh, care sunt lipsiți de apărare și de ei se abuzează în diferite moduri. Și am vorbit despre o problemă care nu afectează doar Europa, ci lumea întreagă. Vă dau un exemplu din țara mea. Doamna Scarpa cu siguranță poate confirma ce vă spun eu. La noi, în Italia, se folosește acea practică a celor copii argați. În termeni de macedonian. Deci copii care îți apărțin practic, în proprietatea ta. Copii din fosta Iugoslave, din țări vecine, copii care sunt văduți de părinți și devin, practic, argații unui străin, unui stăpân, care de multe ori îi învață să comită furturi și așa mai departe. Și prin lege nu pot fi uh, aduși în fața justiției copiii care au sub 14 ani. Sunt folosiți acești copii în traficul de droguri, traficul de organe Fetițele sunt uh, obligate mm, sunt supuse la mutilarea digitală, uh, mă scuzați, genitală, cu niște metode foarte uh, îngrozitoare. Știți că de multe ori când sunt conflicte, când sunt războaie, copii sunt practic înrolați fără ca ei să înțeleagă ce se întâmplă. Aceste forme de sclavie sunt din ce în ce mai greu de demonstrat la procese, în fața justiției. Conceptul, conceptul de sclavie e în continuare un concept generic, uh, neprecis. Există și o concepție culturală. Când se vorbește despre sclavie, mulți cred că sclavia e un fenomen din secolul 18 uh, și 19 și care a dispărut, așa cum au dispărut anumite uh, boli. Însă, din potrivă, acest fenomen nu a dispărut, e chiar foarte prezent și puternic. După discuția de astăzi, trebuie să vă spun că noi, această subcomisie și acest parlament, trebuie să ne străduim să venim cu o definiție juridică cât mai clară a acestui fenomen și va trebui să facem presiune și eforturi în mai multe foruri pentru a o face. Comisia Europeană și a spune chiar și Consiliul, Euro- Consiliul ar trebui să folosească toate pârghile politice și economice ale Uniunii Europene pentru a pune pe um, agenda aceste probleme. Nu mă gândesc în primul rând la acordurile comerciale aici. Și trebuie de asemenea să conștientizăm mult mai mult uh, populația în legătură cu această problematică care e nevăzută de mulți, dar care e chiar foarte gravă. Trebuie să o facem. Trebuie să lucrăm cu ONG-urile care sunt uh, active pe teren și săptămâna viitoare avem o ocazie deosebită, e săptămâna drepturilor omului. Se vor împlini 70 de ani de la semnarea Declarației uh, Universale a Drepturilor Omului. Va fi săptămâna când și această problematică a sclaviei uh, uh, va putea fi abordată în mod precis. Vă mulțumesc într-adevăr pentru această discuție atât de importantă. Încheiem aici această parte a lucrărilor noastre de astăzi. E ci prendi... Siamo già pronti per il... Ci prendiamo 5... Bun, luăm o pauză de 5 minute și apoi continuăm. facciamo questo ultimo punto. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi referitor la îngrijorările legate de drepturile omului în cadrul operațiunilor desfășurate de societăți militare și de securitate private care afectează țările terțe. Raportor este colegul nostru Karski. Il progetto di relazione ci eh, Aici, în proiectul de rezoluție, se reamintește că numărul de astfel de companii a crescut uh, foarte mult în ultimii 20 de ani. Unele companii au fost acuzate de încălcarea drepturilor omului și de dreptul umanitar internațional, inclusiv de crime de război. Societățile private militare de securitate au uh, constituit obiectul unui uh, raport al subcomisiei SEDE, care se numește Societățile de Securitate Private, raport adoptat în plen anul trecut, pe 4 iulie mai exact, 2017. Însă acest raport conținea doar referiri uh, limitate la drepturile omului. Nu se menționau cazuri specifice de încălcare a drepturilor omului de către aceste societăți uh, private. Astăzi vom discuta despre amendamentele la acest raport. Am primit 253 de amendamente care sunt uh, traduse în toate limbile. Negocierile pentru elaborarea amendamentelor de compromis vor începe în curând și vă reamintesc că votul acestui raport va avea loc la ședința AFET din 21-22 noiembrie 2018. Acum îi voi da cuvântul uh, domnului Karski. Aveți cuvântul, stimate colegi.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 Acum ne-am întâlnit pentru a discuta despre cele peste 251 de amendamente. Le mulțumesc tuturor colegilor care s-au străduit să scrie și să înainteze amendamente. Numărul acestor amendamente arată cât de interesant este acest subiect. Amendamente pentru a spori calitatea acestui raport przede mną i sprawozdawcami cieniami jest no jeszcze trochę pracy. Multe M-am întâlnit cu raportorii din umbră deja pentru a discuta despre multe dintre aceste amendamente. Cu siguranță că ne vom întâlni din nou, însă cred că este pos- există posibilitatea de a ajunge la un compromis pentru ca astfel să avem un raport foarte bun pe un subiect uh, foarte de actualitate. Mulțumesc! Mulțumim! Colegul Asis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi citi un text uh, trimis de colega mea care nu a putut să vină aici, colega Ana Gomes care nu poate să fie prezentă astăzi aici și care mă roagă să-i citesc intervenția. Deci dumnea ei a scris acest text, deci o gândește părerile dumnea ei. Companiile acestea sunt relativ recente, au fost folosite în ce ce mai mult în ultimii 20 de ani. Sunt uh, companii care sunt promovate și de statele UE și chiar de Uniunea Europeană. E o tendință recentă și de aceea sunt puține studii făcute despre acestea și nu există niciun fel de supraveghere. Deci e o problemă legată de răspunderea statului și a instituțiilor internaționale. Legislația internațională obligatorie obligă la o supraveghere a acestor companii. Deci ar trebui să existe o astfel de legislație, neapărat. Și e uh, indispensabilă pentru a ne asigura că drepturile internaționale și drepturile omului sunt respectate de către acești operatori militari și civili care fac parte din aceste societăți. Statele care contractează aceste servicii trebuie să-și asume uh, răspunderea și nu trebuie să mai fie comise uh, aceste crime de război și încălcarea ale drepturilor omului. Trebuie făcut o legislație pentru aceste societăți private, militare și de securitate și pentru serviciile pe care le furnizează aceste companii oricum, aceste companii sunt niște companii auxiliare, deci nu ar trebui să acționeze ca actori de sine sătători în soluționarea conflictelor. E nevoie, deci, de o reglementare, deoarece de multe ori drepturile omului nu sunt respectate. De multe ori, aceste companii sunt contractate de țări terțe, de state membre, și există multe exemple de încălcări clare ale drepturilor omului făcute de aceste companii, cum ar fi operațiunile din Afganistan sau țări din Africa, cum ar fi coasta de Fildi sau India, Georgia, Serbia și Brazilia. Există multe exemple diferite, crime de război, persoane asasinate, femei violate, exploatarea copiilor, de aceste mașini de război necontrolate, deoarece nimeni nu vrea să-și asume uh, răspunderea. Deci trebuie făcută, trebuie să venim cu o soluție, trebuie să existe responsabilități concrete pentru respectarea drepturilor omului, copiilor, femeilor și uh, activiștilor pentru drepturile omului. De multe ori există probe că și Uniunea Europeană recurge la aceste firme private pentru a face față securității în timpul misiunilor sale. Deci trebuie să există mai multă pregătire, o răspundere specială când sunt contractate astfel de servicii. Deci nu trebuie să, să facă astfel de... Nu trebuie că comisia astfel de încălcări ale drepturilor omului. Să nu uităm că aceste companii, dacă sunt contractate de statele membre, deci sunt ceea ce fac eu, ele ține de răspunderea statelor membre. Există practic o suveranitate în acest sens. Faptul că se recurge atât de mult la aceste societăți private de securitate nu are cum să fie o activitate ilegală Însă lipsa de uh, reglementare și de control duce practic la lipsa de răspundere din partea statelor membre și chiar încurajează comportamentele violente. Să nu uităm că uh, aceste companii uh, sunt din ce în ce mai numeroase și toți operatorii care își încep uh, o astfel de activitate ar trebui să fie uh, foarte responsabili. Francisco, ti dobbiamo candidare a... Eu cred că ar trebui ca dumneavoastră să fiți candidat la un premiu de Formula 1, pentru că citiți cu o viteză înfricoșătoare. della Desk Human Rights può dire qualcosa? Thank you, Chair. We are happy to be present here today and share a few words. În partea SEAE. Mulțumesc. Voi fi foarte succint. Salutăm dezbaterea de astăzi și interesul activ pe care îl are Parlamentul față de acest subiect, așa cum s-a întâmplat și anul trecut când s-a adoptat raportul Vatman în nenumăratele amendamente arată cât de complex este acest subiect. Activitatea acestor firme de securitate e legitimă și e chiar de dorit în anumite circunstanțe, deoarece au un rol din ce în ce mai mare în a ne proteja personalul delegațiilor noastre, dar și a misiunilor pesc în situații umanitare mai complexe. Deci aceste firme, companii chiar pot avea un rol pentru a-i proteja pe cei implicați. Ne-am implicat în mod activ la diferite niveluri. Acest raport și multele amendamente arată cât de importante sunt regulile de achiziții publice în acest domeniu. Și noi, SAE, am cerut tuturor furnizorilor potențial de securitate cu care am putea uh, uh, încheia contracte să uh, respecte drepturile internaționale în acest domeniu. Avem un document care oferă o orientare normativă foarte bună. Însă, în cadrul juridic actual, uh, documentul de la Monterey nu este un document obligatoriu, însă noi îi încurajăm pe toți să adere la acest document Există și clauze de protecție suplimentare, anumite măsuri pentru a împiedica încălcarea, pentru a împlina orice încălcare a legii. Și dat fiindcă e un subiect sensibil, e clar că trebuie să ne implicăm și la nivel internațional. După cum știți, pe lângă documentul de la Monterey, participăm atât la sesiunea plenară a forului de la Monterey, de asemenea participăm this year. At the UN level, we joined consensus when the mandate of De asemenea, trebuie să vedem care este și mandatul uh, grupului creat de Consiliul pentru Drepturile Omului de a uh, elabora un cadru internațional în ceea ce privește uh, reglementarea activității acestor companii. Să nu uităm că Suntem gata să ne implicăm activ și în noile sesiuni acestui grup de lucru. Însă deocamdată nu am primit nicio indicație în legătură cu următoarele date când se va întâlni acest grup care sub conducerea președintelui Sud-Africa. Mulțumesc. Grazie. Onorevole Cristo. Domnul, doamna Cristo. Pronti. No, I, I, I am here to discuss the next point. Sunt aici pentru a discuta despre următorul punct. Asta este punctul următor, doamnă. Yes. <laughs> Mai greu. Private Military and Companies. Okay, ja. Also en, en, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe heute... Îmi cer scuze. Cred că am o problemă ca mulți alții de aici. Așadar, în primul rând, mulțumesc raportorului pentru raport. La o ședință anterioară am mai discutat subiectul și cred că raportul are problema că am mai uh, avut un alt raport pe acest domeniu, unul nu foarte vechi. Deci nu trebuie repetat sau nu putem repeta fiecare lucru de 5 ori. Pentru PPE însă unele puncte nu sunt de la sine înțeles, să spunem așa. Și atunci am și scris amendamentele ca atare. În primul rând, raportorul a decis să menționeze anumite țări cu numele în raport. Așa se întâmplă în comisia aceasta. Mereu vorbim despre câte ceva. În alte rapoarte, de exemplu în raportul anual cu privire la drepturile omului, am uh, renunțat la a mai da exemple. Pentru că dacă dăm nume de țări, Mereu uităm câte o țară care apoi se simte bine că n-a fost menționată. Și numim alte țări care se simt prost, tocmai pentru că au fost numite și nu sunt sigură că are vreun rost, că are vreo logică acest lucru. Din contră. Și de aceea, în numele grupului, am făcut câteva amendamente în acest sens am propus să fie șters numele țărilor. Am o problemă și cu termenul companii militare private și companii de siguranță. Ar trebui definit mai clar și atunci dacă îl definim clar și răspicat, eliminăm posibilitatea unor portițe de scăpare. Tocmai asta trebuie să facem, să oprim astfel de uh, portițe de scăpare și asta se poate face spunând clar despre ce este de fapt vorba aici. În al treilea rând, această cerere pentru o comisie specială la Consiliul pentru Drepturile Omului în Națiunilor Unite. După părerea noastră, o comisie specială ar merge prea departe. Așa ceva ar fi de fapt începutul pentru alte comisii speciale și din câte îmi dau eu seama, Națiunile Unite au o structură complexă, dar în interiorul comisiilor de acolo care există deja, ar trebui tratată acolo compania unor companii militare private și ar trebui urmărită situația acestora în state terțe și eventual uh, discutată problema. Crearea de mecanisme de supraveghere eficiente este importantă, însă cererea creării unui cadru juridic pentru protecția drepturilor omului nu poate fi uh, realizat politic și nu cred că e important. Dacă cerem așa ceva, deschidem uh, o serie de dezbateri, discuții fără sfârșit. Iar ceea ce trebuie să se întâmple e poate uh, diferit. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru o cooperare foarte bună și vom continua să elaborăm acest dosar și probabil că la un moment dat sau peste nu mult timp să-l supunem la vot la AFET. Grație. Vă replicare. Mulțumim. Doriți să reacționați? Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au susținut uh, amendamentele care au luat cuvântul astăzi. Într-adevăr, e un subiect foarte actual. O problemă complexă și am văzut că cu toții sunteți hotărâți să obțineți un compromis foarte bun, astfel încât să avem o poziție constructivă aici. Nu dorim să propunem doar un diagnostic al problemei, ci dorim să soluționăm problema într-un fel sau altul. Aș dori să mulțumesc și ppu ului și socialiștilor. Le mulțumesc mult pentru amendamente. Din păcate, doamna Gomes nu este prezentă, Însă mi-a atras atenția asupra unei liste lungi de multe subiecte importante și susțin multe din amendamentele dânsei. Așa cum am spus mai devreme, acest uh, proiect de text a presupus și o oarecare autocenzură. Știți cum e când scriu un raport ai un număr de cuvinte pe care nu-l poți depăși. Și atunci, ce am făcut a fost să elimin unele din lucrurile evidente, dar câteodată le-am trecut în amendamentele raportorului. Pentru mine este de la sine înțeles că e necesar să definim ce sunt aceste companii de securitate. PPE-ul a propus o definiție și cred că și eu aveam o definiție similară. A fost o definiție propusă de grupul de lucru cu privire la mercenari. A fost un grup de experți creat de Consiliul pentru Drepturile Omului. Nu mai mi-aduc aminte cum anume se chema grupul, însă sursa definiției e aceeași. Cred că putem găsi un uh, compromis. Dumneavoastră vorbeați de Națiunile Unite, de Comitetul Special și sigur că nu discutăm uh, într-un vid. Trebuie să colaborăm cu Națiunile Unite. Știu că avem nevoie de o organizație nouă, dar pe de altă parte există și organizații care tratează probleme similare și atunci am putea schimba doar numele sau extinde domeniul de, uh, domeniul de activitate al unei. Pentru că la Națiunile Unite există un grup de experți cu privire la mercenari și au o listă de mercenari. putem putea extinde și include acolo și companiile private de securitate. De fapt, s-a și întâmplat astfel, dar nu au un astfel de registru. Acum, nu vrem noi să le spunem uh, ce să facă, dar poate că am putea extinde domeniul acestui grup. N-am vrea să spunem că Națiunile Unite nu și-ar face treaba. Sunt de acord cu cei care spun că aceste companii private nu sunt o soluție rea în sine. Am văzut uh, despre Serviciul de Acțiune Externă s-a spus câte ceva și noi suntem în Uniunea Europeană, folosim acele companii, ele aduc o contribuție importantă uh, la fața locului, dar de multe ori trebuie să le uh, analizăm după cea mai slabă verigă da, aceste verigi există și printre aceste, printre aceste companii private, unele încalcă legislația umanitară de drept internațional și încalcă drepturile omului. Noi dorim să prevenim astfel de situații și Tocmai faptul că aceste companii sunt prezente limitează, desigur, posibilitatea unei uh, intervenții militare. Dar uh, rareori un stat decide să declare război unui alt stat, dar o soluție de mijloc ar putea să fie să fie trimisă o astfel de companie de securitate într-o altă țară. Și atunci poți intra în uh, conflict cu un alt stat prin această cale de mijloc. Și că ne place sau nu, asta este realitatea. Așa funcționează lumea, fie că ne place sau nu. Cu un simplu cuțit poți tăia pâine și hrăni oameni, dar poți să și înjunghi pe cineva. Acele companii au un scop nobil, bun, dar câteodată pot fi și un uh, instrument uh, în uh, mâinile celor care comit astfel de fapte. Salut cele spuse de reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă că va exista un instrument cu caracter obligatoriu până uh, la urmă. Acest grup de experți în cadrul Națiunilor Unite Națiunea, uh, uh, Uniunea Europeană și națiunile de la Geneva au pus, au frânat această idee. Și să vă spun sincer, mi-a fost rușine că așa au stat lucrurile. Și mă bucur să văd acum că lucrurile s-au schimbat și că vom avea o altă abordare de acum încolo și că deja pare să dea rod Și Parlamentul își schimbă poziția. A fost menționat raportul doamnei Vautman. Am adoptat și noi un raport despre contribuția la procesul de dezvoltare a unui instrument cu caracter obligatoriu cu privire la corporațiile internaționale. Toate aceste subiecte au o legătură între ele și cred că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol de pionier. N-ar trebui să fim doar o organizație economică. Ar trebui să fim în avangarda morală. Mulțumesc mult tuturor așadar. Așa cum am spus, propunem prin acest raport un diagnostic. Vom discuta cu raportorii din umbră și sper că vom decide în spiritul unui compromis cât de detaliat să fie acel compromis, dacă să arătăm cu degetul anumite țări sau nu, dar dorim să decidem ce cale alegem noi ca Uniunea Europeană și sper că în cele din urmă vom ajunge la un instrument internațional cu caracter obligatoriu, astfel încât să eliminăm abuzurile. Așa cum am spus și mai devreme, existența celor companii în sine nu are nicio valoare morală. Companiile nu sunt nici bune, nici rele în sine. Trebuie însă să existe un instrument cu caracter obligatoriu, un mod de a controla acest lucru astfel încât să prevenim abuzuri, să nu existe o zonă gri și să nu avem uh, situații în care abuzurile să fie posibile. Aceste abuzuri trebuie prevenite și dacă au loc, și trebuie aduși în fața justiției. La serviciul de acțiune externă, doriți să mai precizați ceva? Thank you, Mr. Chair. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să reacționez la câteva din aceste puncte. Aș vrea să clarific ceea ce am spus mai devreme. Există un grup de lucru interguvernamental a Națiunilor Unite, creat de Consiliul pentru Drepturile Omului de la Națiunile Unite, și cred că încă de la început, vă aduceți aminte, am fost prima organizație regională care a aderat la documentul de la Montreal, la forumul respectiv. Ne-am implicat activ acolo în toate procedurile acelor grupuri de lucru interguvernamentale și asta de câțiva ani de zile. Deci cred că putem spune că am uh, avut o poziție proactivă pe scena internațională. Și în al doilea rând, uh, atunci când a fost creat acel mandat, în septembrie anul trecut, de UNHCR, mandatul grupului de lucru a fost și el schimbat. În trecut, grupul de lucru a avut ca mandat să, studie, să uh, încerce să ajungă la un tratat uh, internațional cu caracter obligatoriu, dar mandatul actual este mai larg și nu stabilește încă ce natură juridică ar trebui să aibă acest sector. Deci la nivel uh, internațional discuția a fost extinsă astfel încât să vedem ce natură juridică ar fi cea mai eficientă pentru tratarea acestui subiect. Și dat fiind faptul că e un subiect atât de complex, dorim cu toții claritate conceptuală și în acest sens e important să nu punem semnul legal între mercenari și companii private de securitate. Noi credem că documentul dă definiții foarte bune și așa face, asta face și codul de conduită internațional. Mulțumesc! Bine, vă mulțumim și vă mai reamintesc că se va vota la FED uh, pe 21-22 noiembrie. Încheiem aici discuția și încheiem și lucrările comisiei noastre sau sub comisiei noastre pentru această zi. Următoarea reuniune se va desfășura pe 19-20 noiembrie. Dar te rog, te rog. Mulțumesc, eu aș dori să spun că, deja, că încă din întâlnirea anterioară am cerut Serviciul de Acțiune Externă să ne spună ce fac când vine vorba de liniile orientative pe care le-a dat Parlamentul European și în ce măsură le-au implementat. Așa cum spunea domnul Altmans, nu trebuie să susținem niciun cod de conduită care nu are caracter obligatoriu, trebuie să ne concentrăm pe elemente cu caracter obligatoriu, este responsabilitatea dumneavoastră și nu aveți mandat democratic, noi avem, deci noi vă spunem ce să faceți. Una richiesta. Da, oricum, uh, aici ar fi bine să facă poate ceva serviciul de acțiune externă, eventual un document înscris ca să-l uh, trimită raportorului și raportorilor din umbră, de asemenea, dacă sunteți de acord. Foarte bine. Așadar, ne revedem pe 19 și 20 noiembrie. Eh, la revedere tuturor, o zi bună!